Colleagues, please. I'd like to ask you to take seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a putea începe reuniunea. E o plăcere să-i spun bun venit uh, secretarului general OCDE, am prevăzut o discuție cu dumneavoastră, ocazie cu care vom discuta situația economică pentru Uniunea Europeană pe anul 2018 și uh, zona euro și a zonei euro. Două studii uh, pregătite de uh, Departamentul Economic a OCDE pentru a ne prezenta situația economică a zonei euro, din punct de vedere economic, dar ținând seama și de politici și de reformele necesare pentru a asigura o creștere economică durabilă pe măsură ce proiectul european merge înainte. Este vorba de asigurarea unei mai mari integrări economice a economiei uh, europene prin reforme structurale, prin definitivarea zonei euro, am discutat chestiunile de convergență la, s-au discutat chestiunile de convergență de la ultima reuniune ECOFIN și a rezultat cât de deficientă este convergența, mai ales între zonele de nord și sud și între zonele de est și vest. Sondajul privind zona euro discută reformele de consolidare a Uniunii Economice și Monetare, definitivarea Uniunii Bancare, crearea unei fiscalități, uh, capacități fiscale dedicate dez, uh, ocupării, de exemplu. OCDE a transmis uh, secretariatului o broșură cu câteva informații pe acest subiect și puteți să găsiți această broșură uh, în uh, sală. Vom primi o variantă mai extinsă în curând și domnule Guria vă dau cuvântul. Yeah, better. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântat să revin aici. Cred că este a treia sau a patra oară când vin la Comisia Econ și poate data viitoare o să ne întâlnim puțin mai târziu, nu atât de devreme. Vă prezentăm studiul privind uh, economia în Uniunea Europeană și în zona euro. Sunt două studii uh, separate la cererea Comisiei Europene. Pe fond, cele două documente nu sunt atât de diferite. De diferite. După ani de criză, economia europeană și-a revenit șomajul în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană este la 7,1%, sub nivelul dinaintea crizei. Preconizăm ca creșterea economică să rămână în acest an și în anul viitor în jurul procentului de 2%. Redresarea economică a revenit și sprijinul pentru Uniunea Europeană a crescut. Două treimi din cetățenii europeni, conform Eurobarometrului din aprilie anul trecut, au spus că țara lor a avut uh, de câștigat de pe urma aparteneței la Uniunea Europeană. Este cel mai mare procent de sprijin pentru Uniunea Europeană, un nou val de sprijin pentru Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă vești foarte bune. Sunt vești bune, și, însă, din păcate, îmbunătățirea situației economice este în continuare fragilă și inegal distribuită. Există în continuare riscuri pentru economia europeană și faptul că uh, de exemplu, faptul că există nivel mare de șomaj în diferite zone europene, ceea ce face ca partide eurosceptice să se bucure de un sprijin uh, tot mai mare. Este vorba de o fragmentare la periferie, o fragmentare tot mai evidentă în fiecare zi și putem să observăm acest lucru în știrile cotidiene. Și în acest context, studiul nostru privind situația economică din uh, zona euro a identificat modalitățile prin care zona euro să fie mai puțin uh, vulnerabilă în fața crizelor uh, economice vi viitoare și modalitățile de a consolida proiectul european. Este vorba de proiectul european, Sfântul Graal al integrării europene, pieței europene, crearea unei uniuni bancare, unei uniuni energetice, discutăm despre Europa, Europa, Europa și perseverență în momentul în care multilateralismul se confruntă cu presiuni. Este vorba de multilateralism care exprimă, care se, este exprimat atât de bine în uh, construcția europeană. Și aș dori să insist asupra unor mesaje că, În primul rând, consolidarea Uniunii Economice și Monetare, Zona euro, în ciuda multor uh, preziceri, a reușit să supraviețuiască crizei. Cu toate acestea, progresul înspre o uniune economică și mai strânsă nu a fost uh, unul egal pentru a asigura rezistența în fața crizelor pe viitor a proiectului european. Credem că, în primul rând, trebuie să definitivăm Uniunea Bancară. Este ceva afirmat de mai multe ori de lideri europeni Însă și viitorul Consiliu European reprezintă ocazia de a trece la acțiuni și considerăm că există trei uh, principale modalități de a înregistra progrese. În primul rând, un uh, mecanism de rezervă pentru fondul unic de rezoluție ar trebui să fie creat pentru a putea fi folosit în orice uh, criză viitoare. Acest fond de rezervă poate lua forma unui fond monetar european, este una din uh, propunerile vehiculate și uh, nu contează până la urmă titlul pe care îl va purta această instituție, ci dacă și cum va funcționa. Eu, eu cred că Fondul Monetar European sună similar cu Fondul Monetar Internațional și nu este vorba de a crea o competiție între cele două instituții, ci de a crea un organism care să funcționeze. În al doilea rând, ar trebui să fie creat un uh, mecanism uh, comun european de garantare a depozitelor bancare și ar trebui să fie creat, introdus de asemenea un nou activ european uh, sigur pentru a pune capăt lanțului vicios care există între datoria suverană și cea bancară. Însă, Uniunea Bancară nu este suficientă. Avem nevoie de mai multe uh, Um, politici uh, macroeconomice eficiente care ar îmbunătăți una funcționarea zonei euro. Banca Centrală Europeană a avut un rol foarte important în a stabiliza moneda euro. Știți uh, bine cunoscută afirmație, whatever it takes. Însă, politica monetară nu este suficientă pentru a rezolva lipsa de uh, cerere într-un domeniu în care există inflație aproape de 0% politicile fiscale naționale sunt constrânse, îngrădite de un nivel mare de, de datorie. Știți că anumite țări au avut un nivel mare de datorie publică, însă ce s-a întâmplat în contextul uh, um, unei rate a, dobân, a dobânzii reduse, aproape de 0%, a fost că gospodăriile și anumite întreprinderi private au contractat uh, datorii și acum, dacă este să adunăm, să, să, să adunăm datoria publică și cea privată, aceasta reprezintă o mare, este foarte mare în comparație cu PIB-ul, ceea ce este un element de uh, vulnerabilitate. O capacitate fiscală ar fi utilă pentru a absorbi aceste șocuri și există și o propunere de a crea o schemă de reasigurare pentru șomaj. Cred că toate statele europene ar, ar avea de câștigat de pe urma unui asemenea fond și acest lucru nu ar însemna transferuri permane- permanente înspre anumite țări. Propunerea Comisiei privind uh, o facilitate de investiție este un alt pas în direcția potrivită. Deci discutăm de partea de creștere economică și de investiții, pe de, pe de o parte, și de reasigurarea de șomaj și investiții, pe de altă parte. În paralel, regulile tot mai complexe fiscale ar trebui să fie simplificate adoptând o regulă de uh, cheltuieli care să garanteze o rată um, sustenabilă a datoriei față de PIB aceste norme, cred că ar trebui să recurgă, să se bazeze mai mult pe stimulente și mai puțin pe sancțiuni. În fine, să mergem înainte cu Uniunea Piețelor de Capital va fi esențial pentru ca economia să funcționeze într-un mod uh, adecvat. În uh, Statele Unite ale Americii, accesul la finanțare extrabancară pentru întreprinderi este de patru ori mai mare, de exemplu, față de față de Uniunea Europeană. Deci, uh, în Europa se folosesc prea puțin uh, obligațiunile societăți, emise de societățile comerciale. De deci, societățile comerciale emit prea puține obligațiuni și recurg mai degrabă, depind prea mult de finanțarea oferită de bani, de bănci și acest lucru ne arată că uh, trebuie să facem mai mult din acest punct de vedere. Și am ajuns la productivitate sau mai bine spus, la lipsa productivității sau la creșterea sa lentă. O altă provocare este reprezentată tocmai de această creștere lentă a productivității, ceea ce afectează standardele de viață. Piața unică este o mare realizare, însă nu a fost definitivată. Există posibilitatea de a reduce obstacole în zone cheie pentru a stimula uh, competitivitatea și productivitatea. În studiul nostru facem câteva recomandări, de exemplu, rezolvarea obstacolelor în calea schimburilor comerciale și în calea serviciilor. Să nu uităm că serviciile reprezintă 85% din economia noastră. Luptăm pentru bunurile manufacturiere, pentru produsele agricole și uităm că serviciile reprezintă nu 85%, ci 75% și ele reprezintă principala sursă de creștere a economiilor noastre. Deci ar trebui să ne axăm mai mult pe, pe servicii și din acest punct de vedere avem mai multe restricții. Îmbunătățirea colaborării transfrontaliere în sectorul energetic este de asemenea importantă. În ceea ce privește telecomunicațiile și energia, există în continuare numeroase unități naționale și nu o abordare europeană. Digitalizarea este un alt aspect. Uh, că, Și, apropo, cât de gravă este problema cu productivitatea? Ei bine, Aida îmi spunea mai înainte că în deceniul dintre 1997 până în 2007 creșterea productivității a fost de aproximativ 2%. Și apoi 2007-2017 creșterea productivității a scăzut sub 1%, deci de la aproximativ 2% la sub 1%. Și zon, în zona euro este de 0,4%, deci sub uh, o jumătate de procent, ceea ce ne arată cât de mult s-a deteriorat creșterea productivității. Și fără o creștere a productivității, creșterea nu este sustenabilă pe o perioadă prea lungă de timp, salariile nu pot crește, Știți că creșterea se poate baza pe consum, însă investițiile au încetinit și dacă încetinește și productivitatea, nu poate exista principial pe termen mediu și lung o creștere durabilă. Digitalizarea este un alt element cheie pentru o creștere mai rapidă a productivității. Economia digitală se dezvoltă rapid în Europa însă 40% din forța de muncă nu are în continuare competențele digitale necesare pentru a face față noilor provocări. Uniunea Europeană poate să ajute statele membre să stimuleze uh, competențele digitale prin sprijinirea unor instrumente care să monitorizeze necesitățile de competențe, prin modificarea cadrului de reglementare care să încurajeze investiții în infrastructură de mare calitate digitală. Și am ajuns la buget. Reforma bugetului european ar putea duce la o creștere mai rapidă și cu un caracter mai inclusiv. Bugetul european este deja prea întins și există noi nevoi și unul din graficele din studiul nostru ne arată că în termeni reali, ca procent al economie europene, bugetul european a scăzut. Știu că se poartă discuții, știu că Comisia cere și uh, o sporire bugetară, însă ce vedem este că Brexitul face ca aceste reforme să fie și mai urgente pentru că creează o lacună bugetară de 7% până în 2020, poate în termeni neți. Nu este vorba de 7%, dar în mod evident va apărea o lacună în bugetul european. Acum că este negociat bugetul european, considerăm că este momentul pentru a regândi procesul adoptării uh, bugetului european. Finanțarea bugetului european reflectă uh, capacitatea țărilor de a plăti și ar trebui să scăpăm de toate rabaturile făcute, resursele ar trebui să fie liberate uh, prin eliminarea plăților bazate pe producție în PAC și prin o concentrare mai mare a politicii de coeziune pe regiunile care, au care sunt rămase în urmă, tocmai pentru a garanta o mai mare convergență în Europa. Cheltuielile pe cercetare și dezvoltare, care reprezintă acum doar 14% din bugetul european, ar trebui să fie sporite în mod uh, semnificativ uh, pentru a oferi un potențial mai mare de creștere Europei. Bugetul european ar trebui să facă mai mult pentru a ajuta pe cei care au rămas în urmă ca urmare a globalizării și datorită schimbărilor tehnologice. De exemplu, Fondul European de Adaptare la Globalizare ar trebui să fie mai agil când oferă ajutor uh, muncitorilor și să găsească soluții pentru muncitorii înlocuiți de procesele de automatizare. O altă provocare este reprezentată de disparitățile regionale. Până la criză am asistat la un proces de convergență din acest punct de vedere. De, după criză, din potrivă. Și este un lucru tipic. Când există o criză, se accentuează inegalitățile și această criză a fost cea mai mare criză prin care am trecut în ultima perioadă și la 10 ani după încheierea sa, după declanșarea sa, avem de suferit de pe urma ei. În drept urmare, inegalitățile, disparitățile uh, s-au aprofundat și dintr-o perspectivă regională, nu doar în interiorul unor țări, din punctul de vedere al venitului, dar și din punctul de vedere al dezvoltării regionale. Uniunea Europeană cheltuie o treime din bugetul său pe politici uh, regionale, o cantitate destul de importantă. Dacă cheltuiești o trăimă dintr-un buget, este o proporție mare. Cu excepția situației în care suma generală este mică. Acest lucru este adevărat, însă să nu uităm că există și contribuții bugetare naționale. Ar trebui să se investească mai mult în educație, în pregătire profesională, în inovare, în uh, infrastructura uh, necesară internetului care, permite, care să permită o egalitate de șansă se accentuează prea mult. Ar trebui să devină mult mai importantă calitatea investițiilor. Rate mari de cofinanțare ar putea încuraja asemenea investiții. Deci, domnule președinte, dragi uh, colegi, munca la proiectul european continuă și deseori We, I, I'm Mexican, so we used to save, you know, a lot of money to go to Europe. It was a big thing. The middle class. Știți că eu sunt uh, mexican și în 14 zile, de exemplu, poți uh, vizita 21 de orașe în uh, Europa. Este o excursie tipică care poate fi făcută de un membru al clasei mijlocii din Europa. Ajungi să vezi Notre Dame sau două din Milan sau uh, catedrala din uh, Köln și, și vezi catedrala respectivă care este acoperită de schele, de un eșafodaj. Și traficul este deviat și ești foarte, foarte dezamăgit pentru că ai călătorit atât de mult să, pentru a vedea vitraliile minunate. Apoi revii peste 2-3 ani și schelele au dispărut și vezi cât de minunată este catedrala respectivă. Deci puteți să-i acuzați de orice pe europeni, cu excepția faptului că sunt prea rapizi. Însă în momentul în care își termină treaba, rezultatul este extraordinar. Eu întotdeauna am afirmat că Europa se reinventează, creează noi instituții, însă lucrurile nu merg repede. Despre acest lucru discutăm prin procesul de integrare, reparații constante, o consolidare uh, permanentă și să vezi chele nu este plăcut pentru ochi. Însă nimeni nu poate spune că acest proces nu ar crea ceva de mare uh, valoare. Este un proiect care creează un rezultat unic, o sursă de inspirație pentru toată lumea de pe planetă. Deci cred că ar trebui să alegem mai multă Europa, mai multă Europa, mai multă Europa. Deci, uh, dragi prieteni, vă puteți baza pe OCDE pentru a obține mai multă Europa. Vom uh, ajuta atât Parlamentul European, dar și țările europene să realizeze acest proiect uh, european care este o sursă de inspirație astăzi. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! pentru această prezentare remarcabilă și atât de interesantă. Noi vom citi cu atenție materialele dumneavoastră. Mi se pare extrem de convingătoare. E bine, într-un moment atât de delicat, să auzim că din afară Europa e văzută ca un model Cu toate schelăria și cu toate eșafodajele, da, lucrurile durează. Uniunea economică și monetară, iată, de câțiva ani în lucru, e încă acoperită cu schele, dar sperăm că în lunile ce vin vom face modificări exact în direcțiile sugerate de dumneavoastră. Dumneavoastră foarte bine ați punctat exact domeniile care și pentru noi sunt domenii prioritare. Prin urmare, suntem pe deplin de acord cu analiza dumneavoastră și sperăm că vom putea veni cu soluții concrete din aceste puncte de vedere. Avem o limită de 4 minute pentru seriile de întrebări-răspunsuri. Prima intervenție, domnul Niedermayer. Greu în 4 minute. În primul rând, după cum știți, eu uh, mă ocup de relația cu ECD-ul și aș avea câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește politica comercială și amenințarea unor războaie comerciale. Analiza noastră economică ne arată că acesta ar putea avea un impact considerabil asupra economiei europene, ar putea afecta inclusiv direcțiile de decizie politică și mai departe. Și deci ce sfat aveți pentru membrii OECD, inclusiv Europa, cum ar trebui să reacționeze la politica americană care acum vine să submineze contextul comerțului mondial și apoi în ce măsură considerați că cifrele pe care se bazează administrația americană sunt reale sau nu. Vorbesc de o influență a economiei digitale asupra economiei americane, diferența între valoarea nominală a importurilor versus valoarea adăugată și așa mai departe. Și apoi considerați că o astfel de schimbare de politică subminează durabilitatea politicilor economice care funcționează pe baza uh, presupunerii unui surplus, un excedent comercial, în cazul Chinei și, și în cazul Europei. Apoi, în materie de fiscalitate, cum vedeți progresele mondiale în materie de fiscalitate? Și ce părere aveți despre eforturile europene de a merge puțin mai departe în această direcție? Vorbesc în principal de implementarea BEPS sau de uh, noile propuneri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Spune domnul Guria. Mai ales după anunțul de ieri, tensiunile au crescut pe plan comercial, la nivel internațional. Amenințarea e uh, de natură a, a opri sau a încetini redresarea economică la nivel mondial. Trebuie să fim conștienți de acest risc. Recomandarea noastră este multilateralism. Și am să vă dau un exemplu concret. Nu e vorba de un concept aici ideal. La Hangzhou, G20 a fondat eh, Forumul Mondial pentru capacitatea excedentară în materie de producție de oțel. Aici a început totul cu tarifele la import pentru oțel și aluminiu. Cu excepție acolo, cu excepție dincolo, cu excepție anulată și alta reanulată și până la urmă totul a venit exact în mijlocul uh, ședinței ministeriale OCD-ului a venit anunțul că, bum, au, s-au introdus tarifele. Ce rămâne de făcut? În ceea ce privește oțelul și aluminiul. Noi am creat acest forum mondial pentru producția excedentară de oțel. E un forum în care se poate discuta fondul problemei, nu modul în care se manifestă problema. Mod de manifestare e un excedent de oțel. O treime din producția de, de oțel e producție surplus. Cam o treime, după cum spuneam, e producție excedentară. De ce operăm cu această supracapacitate de o treime? Cu 10 ani în urmă se presupunea că un ritm de creștere de 10-12% în China și la fel creștere solidă în Europa, Statele Unite, o să continue și odată ce demarezi, nu te oprești. Și apoi în multe regiuni ale lumii, inclusiv în China, nu te orientezi neapărat după semnale de pe piață. Tu construiești acolo capacitate. Prin urmare, ar trebui să vizăm fondul. Cum reducem capacitatea excedentară? Am, să tratăm cauza, nu simptomele, nu să venim cu tarife, că un tarif duce la alt tarif și apoi represalii și așa mai departe. Eh, lucrurile escaladează, dar nu se rezolvă chestiunea de fond, cauza. Ieri am fost uh, informat că președinția G20, mai precis Argentina, a decis să amâne ședința ministerială pe care urma să o avem săptămâna viitoare la Paris. Tema era oțelul. De ce? Pentru că în prezent protagoniști economici importanți la nivel mondial uh, introduc tarife împotriva celorlalți, care presali și așa mai departe. Prin urmare, contextul nu este cel mai favorabil unei întruniri dedicate acestor discuții. Avem o soluție, avem un cadru instituțional multilateral creat de G20, unde e și China, unde sunt și Statele Unite, forul a fost creat în China, la Hangzhou. Și apoi, anul trecut, am mers la Hamburg și am confirmat. Pentru că o parte a declarației a fost că trebuie să discutăm aceste chestiuni în contextul forumului global, să discutăm reducerea capacității și mai departe. Și s-a recurs la tarife în loc să se favorizeze calea discuțiilor și negocierilor. Așa că multilateralism. Multilateralismul este singura posibilitate de a rezolva această problemă. Cum rezolvi probleme comerciale multilaterale prin definiție? Cum poți rezolva probleme de investiții, care sunt prin definiție internaționale? Cum poți rezolva chestiunile migrației, care și ele prin definiție sunt multilaterale? La fel cu clima. Clima nu știe unde e o frontieră sau alta. Frontierele sunt plăsmui romenești poluarea nu ține seama de ele. Deci, multilateralism. Și iată că, în prezent, tocmai multilateralismul este pus sub semnul întrebării. Ar trebui să punem accentul pe acest concept. materie de fiscalitate, BEPS, schimbul automat de informație și taxarea produselor digitale. Rezultate fantastice, 92 de miliarde de euro au intrat, BEPS 240 de miliarde câștiguri potențiale, înseamnă că multinaționale își plătesc impozitele, dar pe impozitarea serviciilor digitale încă nu avem un acord. Sunt uh, diferende majore acolo, sperăm să avem un raport până anul viitor, chiar dacă termenul nostru e 2020, toată lumea dorește un rezultat mai rapid. cer scuze că am, m-am întins atât de mult cu răspunsul. Mulțumim, spune domnul președinte. Trebuie să, să respectăm timp, altfel uh, nu o să avem timp. Haideți să încercăm să rămânem la 4 minute. Permanche Beres. Mulțumesc foarte mult. Păcat că sunteți mexican dacă n-ați fi fost uh, mexican, puteați uh, candida, puteați fi șpiți în candidat pentru un bloc de nostru din Parlament. Am să trec acum la limba franceză. Mă bucur că una din colaboratoarele noastre, Mathilde Sampre, va avea ocazia curând să lucreze alături de dumneavoastră, e prezent aici. Ne-ați furat uh, pe această angajată, dar iată acum, cu grație vă lăsăm. Vorbeați de Fondul Monetar European, spuneați că nu e o problemă de nume. Poate că da, poate că nu. Nu vrem să dăm impresia că importăm femeiul în Uniunea Europeană. O să vedem, poate o să vă propunem un nou nume. Fondul de stabilizare europeană. Asta ar permite eliminarea oricărei ambiguități. Continuând uh, întrebările domnului Niedermayer, aș reveni și eu la comerțul internațional. Vedem foarte bine că suntem într-un moment de cotitură, nu doar pentru că domnul Trump a fost ales președinte al Statelor Unite, ci și pentru că multilateralismul și-a schimbat puțin natura în raport cu momentul uh, în care a fost creată Organizația Mondială a Comerțului. Avem noi protagoniști care au câștigat mult în putere economică, au evoluat și noile tehnologii. În ceea ce privește Europa, angajamentul este ferm, a fost asumat la COP21 și datorită acestui angajament, Europa este, sigur, avangarda luminată în materie de schimbări de climă, dezvoltare durabilă și așa mai departe, ceea ce schimbă puțin natura proiectului în sine. De aceea, unii dintre noi vorbesc de o ajustare de carbon la frontieră. Asta ar putea configura puțin întregul spectru, s-ar reveni puțin la discutarea bazelor liberului schimb. Pentru că schimbările de climă merită o astfel de schimbare. Libur Schimb a început cu un club de parteneri angajați pe calea liberului schimb. Intri în club în momentul în care respecti regulile clubului. nu o să mai folosim termenul clubul de la Paris, e uzat deja, dar să zicem un club al climei, cu noi reguli pentru multilateralism, având la bază respectarea politicilor ecologice. E un concept uh, elaborat de Ionil Fontanier, dar care cred că merită discutat pentru că ar permite să rezolvăm o serie de probleme, inclusiv cele ale oțelului menționate de noastră. deja avem un acord, acordul de la Paris pentru reducerea emisiilor de carbon. De asemenea, am ajuns cu toții să înțelegem cât de importante sunt problemele schimbărilor de climă. Percepția ecologică a devenit tot mai generalizată. Astăzi, după anunțul americanilor că se retrag din acordul de la Paris, ceea ce va mai dura ceva vreme. A avut loc o reacție inversă, inclusiv în Statele Unite. Vedem o mobilizare a autorităților la nivel statal, la nivel municipal în Statele Unite. În septembrie o să avem o întrunire în California, se întâlnesc acolo toți primarii, inclusiv sectorul privat. În sfârșit, sectorul privat se angajează să reducă emisiile, se angajează pe această cale. Cred că există un context propice. Întrebarea principală însă rămâne dacă există un simț al urgenței, dacă ne grăbim suficient în această direcție. Cred că cam, cam tărăgănăm lucrurile. Sunt mulți actori implicați, unii cu greutate, dar aș spune că astăzi avem toate elementele necesare, însă trebuie să punem un preț zdravăn pe carbon și asta nu există. Asta e marele eșec. Nu avem un preț la cărbune, la emisiile de carbon avem uh, schema de comercializare a cotelor de emisie și așa mai departe, dar nu e suficient. Vă mulțumim. Domnul Clint urmează. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, uh, e încurajator uh, să auzim un mexican optimist în legătură cu proiectul european. Vă mulțumesc pentru acest sprijin. În primul rând, cum explicați faptul că sondajul Eurobarometru arată că uh, în două treimi din cetățeni cred în proiectul european, dar iată, partidele populiste câștigă alegerile. Uitați-vă la Italia. Apoi, bugetul european. Credeți că bugetul ar trebui să beneficieze de mai multe resurse proprii și dacă da, care ar trebui să fie aceste resurse proprii pentru bugetul instituțiilor europene? Al treilea rând, suntem tot mai afectați de activități infracționale. În fiecare an pierde mai bine de 50 de miliarde de euro din cauza fraudei TVA pierdem foarte mulți bani din cauza acestor activități infracționale asociate și cu utilizarea a criptovalutelor și pentru că nu putem limita aceste pierderi, cum ne putem întoarce către cetățeni și să le cerem să cheltuiască mai mulți bani cu bugetul instituțiilor europene? Apoi, vorbeați de această nouă propunere a Comisiei pentru noi garanții, pentru active. Nu credeți că piețele financiare ar fi introdus astfel de măsuri pentru active deja, dacă ar fi un instrument funcțional? Tot proiectul uh, mă face să mă gândesc la garanțiile pentru ipoteci. Știm uh, ce dezastre au fost provocate de acestea. I, I, um, this, this is why I, I, I was, thought I was taking too long. It's because Credeam că m-am lungit uh, prea mult, dar uh, au uh, socotit la timp și întrebarea dumneavoastră și răspunsul meu. În fine, pentru că sunt mexican, Sper că asta nu-mi răpește obiectivitatea. Sunt președintele OCDE de 12 ani și am văzut evoluțiile. Dar am să vă spun o scurtă poveste. Când aveam 18 ani, adică acum foarte mult timp, acum 50 de ani, acum 50 de ani, traduceam o broșură Uh, care spunea că Comisia Federală pentru Electricitate din uh, Mexic urma să emită niște obligațiuni în uh, monedă europeană. Asta se întâmpla acum 50 de ani când Uniunea Europeană era abia la începuturi. Asta înseamnă că eu, de-a lungul vieții mele, am asistat uh, la tentativele Europei înainte de EQ, înainte de șarpe sau cum îi zicea. Deci era vorba despre o uh, unitate de cont europeană care a fost creată acum 50 de ani și oamenii cumpărau obligațiuni în, moden, în moneda respectivă. Atunci uh, trebuia să ponderăm măsurăm um, uh, greutatea și așa mai departe. Deci această formare europeană este încă um, într-un proces de eșafodaj și eu am lucrat tot timpul cu această unitate de cont europeană și de aceea am această admirație pentru Uniunea Europeană. Eurobarometrul spune că două treimi uh, dintre cetățenii europeni sprijină proiectul european. Dar asta pentru că o majoritate tăcută nu votează ei uh, trebuie să fie conștienți uh, de acest pericol. De ce am pierdut Regatul Unit? Pentru că 60% dintre tinerii um, al căror viitor era în joc nu au votat. Deci, practic, nu pierdem uh, doar lupta pentru încrederea în instituții. Pierdem lupta de încredere în democrație nu vorbim despre a vota împotrivă și asta este în regulă. Problema este că lumea nu mai iese la vot, asta este și mai periculos. Deci oamenii trebuie să conștientizeze care este miza și trebuie să comunicăm uh, mai bine acest lucru la următoarele alegeri europene și alegeri naționale. Practic, miza este viitorul nostru și modul nostru de viață. Iar acesta este periclitat uh, de aceste rezultate extreme. De aceea a durat șapte luni să se formeze un guvern în Olanda, și uh, în Germania. De aceea avem uh, aceste rezultate neașteptate în Italia și de aceea ne confruntăm cu această fragmentare a forțelor politice în Spania. Deci există foarte multe astfel de situații și rezultate și însuși Brexitul uh, ne arată că există o problemă fundamentală, o stare generalizată de rău în sensul că nu am livrat ceea ce și-au dorit oamenii. Criptomonedele nu sunt monede, ci sunt active și ca activele pot fi cumpărate și vândute pe riscul investitorilor. Însă noi trebuie să-i protejăm pe investitori. Acestea nu sunt monede, nu sunt valute. Și în cele din urmă, se vorbea despre 50 de miliarde mm, fraudă mm, la TVA. Într-adevăr, acestea sunt acte criminale, acte infracționale. Dar problema Uh, fiscalității este mm, una diferită. Întrebarea care se pune este dacă mixul uh, de impozitare este potrivit. Și în ceea ce privește activele sigure sau securizate, aici uh, nu este același lucru ca și cu ipotecile. Ipotecile au avut probleme din cauza calității scăzute. Noi vorbim aici despre Germania, Luxemburg, Olanda, uh, Uh, dar problema este că nu este suficient pentru că aceste țări au un excedent. Președintele, mulțumesc. Filip Lamberts. Bună dimineața, domnule secretar general. Întotdeauna sunteți binevenit aici. Îmi place că vorbiți uh, pe șleau și foarte vioi, măcar ne țineți uh, treji. Aș vrea să mă refer în primul rând la șomaj. Ați uh, făcut o remarcă pozitivă în ceea ce privește șomajul și vorbeați uh, despre rata de ocupare exprimată în echivalenți uh, full-time. Există țări care au o rată de angajare precum 75%, o să iar o țară ca Italia de 55%. Acesta este un indicator mai bun uh, al uh, gradului de uh, deficit pe piața muncii. Și există o problemă cu calitatea slabă a locurilor de muncă create. Acesta este un motiv de îngrijorare. Vorbim despre uberizarea contractelor de muncă, vorbim despre contractele cu zero ore de muncă, cum, cum găsim în Regatul Unit și alte țări. Acesta este un motiv de îngrijorare și vin acum la al doilea subiect, inegalitățile. Spuneați uh, că um, uh, sunt probleme cu inegalitățile. Uh, al doilea război mondial um, a fost una dintre marile crize în Europa și asta a dus la astfel de inegalități. În Finlanda, de exemplu, la începutul anilor 90 a fost o criză majoră și um, măsurile de răspuns la criză au redus inegalitățile. Deci, pentru mine, nu este o fatalitate că bogații plătesc mai puțin pentru a rezolva criza decât săracii. Aceasta este o opțiune politică. Cine plătește pentru criză? Și aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră în acest sens. Și în ceea ce privește impozitarea, știți că apreciez foarte mult inițiativele OCDE, în special în ceea ce privește BEPS și vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Aș vrea însă să fac o observație într-o notă precaută. Când uh, Uniunea Europeană, care legiferează pe aceste chestiuni decide să meargă mai departe decât standardele OCDE, atunci există rezistență din partea Parisului. Eu aș vrea să îi încurajați uh, pe cei care vor să meargă dincolo de aceste standarde. Asta nu înseamnă că subminăm standardele, nu. Din potrivă, creștem presiunile pentru a le ridica. Și aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră. Noi nu concurăm cu Uniunea Europeană, ne completăm unii pe ceilalți. Uh, și noi uh, nu cerem Uniunii Europene să uh, legifereze sau să adopte anumite acte legislative care să creeze măsuri pe termen scurt, care ulterior să împiedice instaurarea de măsuri pe termen lung. Și spunem așa, înțelegem imperativul politic. Bruno Le Maire ne spune că vrea să facă ceva, uh, că trebuie taxate anumite companii. Sunt de acord. Nu putem uh, să avem companii netaxate, neimpozitate, cu atât uh, mai puțin companii care fac profituri de sute de milioane sau miliarde de dolari. Acestea trebuie impozitate ca toate celelalte companii conform cotei de impozitare din jurisdicțiile respective. Acum, pe ce bază se impozitează, în ce cuantum se impozitează, care este cota de impozitare, toate aceste aspecte trebuie reglementate Uh, împreună cu un minim de coordonare, pentru că altfel uh, este la fel cu uh, paradisurile fiscale. Dacă te blochează într-o țară, te duci în altă parte și așa mai departe. Și dacă toată lumea face asta la nivel mondial, companiile nu vor mai avea unde să se ascundă. Și asta facem acum cu impozitarea mediului digital. Noi am fost forțați să livrăm ceva până în 2019 și nu până în 2020, astfel încât uh, fiecare să se concentreze pe această soluție pentru 2019. Astăzi, americanii sunt într-o situație diferită. Ei preferă să aștepte să vadă ce facem noi, dar există multă convergență și bunăvoință. Acum, uh, americanii cu ultima reformă fiscală merg în această direcție potrivită în ceea ce privește impozitarea sectorului digital și britanicii încearcă cumva să um, intervină pentru că până acum au cam stat uh, pe margine, era un pic de ambiguitate, dar au uh, început să, să demareze o schemă, la fel și europenii vor vrea să facă asta anul viitor. Acum uh, poate că până la anul vom avea ceva concret, astfel încât să avem o schemă concretă. Oricum ar fi, uh, cerem Europei să nu facă nimic pe termen scurt care să împiedice o soluție pe termen lung. Doar asta cerem, altfel suntem bine coordonați. În ceea ce privește inegalitățile, acesta nu a fost un uh, război, a fost o criză, dar în sectorul uh, financiar. În sectorul financiar sunt unii mai bine protejați decât cei care sunt mai vulnerabili. Și când se întâmplă astfel de crize, cei care nu au active financiare, practic, um, sunt mai vulnerabili și atunci a existat o situație în care inegalitățile s-au adâncit din cauza crizei. A existat această criză economică și financiară. Și da, aveți dreptate, totul ține de politici, totul ține de legi. Însă, în fiecare țară din lume, capitalul financiar uh, și-a crescut ponderea din PIB-ul total. De aceea oamenii sunt atât de furioși și de nemulțumiți. Rata de ocupare nu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți uh, că rata de participare în Italia de 55% este uh, mai uh, indicativă. Nu, eu cred că Italia are un nivel deosebit de scăzut, dar mai cred de asemenea că nu putem spune că o țară stă mai rău pentru că are mai multă flexibilitate pe piața muncii. Germania, de exemplu, are un procent foarte mare de oameni care lucrează part-time, în special femeile. Au nevoie de mai multe femei uh, care să lucreze full-time um, și e nevoie de centre de zi sau centre de, de îngrijire pentru copii, dar asta nu are legătură cu prosperitatea sau cu productivitatea unei anumite țări. Cred că din cauza îmbătrânirii populației, uh, avem nevoie de o participare mai mare pe piața muncii. În ceea ce privește această uberizare, aceasta e o problemă la mai multe niveluri. Cum putem să ne asigurăm că protecția îi vizează pe cei care lucrează pe aceste platforme? Și trebuie să extindem această protecție pentru toată lumea. Mulțumesc, domnul Papadimulus. Pedre. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă urez bun venit, domnule secretar general, la întâlnirea noastră și am o întrebare pentru dumneavoastră. Întrebarea este legată de țara mea, Grecia. Acum câteva săptămâni ați vizitat Grecia, ați avut uh, o serie de întâlniri, v-ați întâlnit cu Alexis uh, Tsipras, premierul Greciei. Aș vrea să vă întreb, care este opinia dumneavoastră cu privire la evoluția economiei uh, Greciei? Care sunt uh, previziunile dumneavoastră cu privire la evoluția economiei Greciei în următorii ani? Și care este aprecierea dumneavoastră cu privire la reformele întreprinse în ultimii ani în Grecia? Și aș vrea de asemenea să vă mai întreb cu privire la mm, situația datoriei. Pe baza acordului uh, din iulie 2017 în Eurogrup, în două zile vom avea o întâlnire importantă a Eurogrupului. Aceasta va fi pe 21 iunie. Toți cei implicați spun că rezultatele vor fi probabil pozitive și să sperăm că uh, această reuniune a Eurogrupului uh, va marca perioada în care vom ieși din uh, acest bailout. Uh, deci nu voi vorbim despre Grexit, ci de ieșirea Greciei din acest program. Îmi amintesc că ați spus acest lucru. Sunteți mexican și sunteți secretarul general al OCDE. Și ați fost foarte franc până acum. Tocmai prin asta vă distingeți pentru opiniile dumneavoastră foarte clare. Deci aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră în legătură cu aceste chestiuni legate de Grecia. Mulțumesc! Ar fi trebuit să promovați un uh, program uh, de sprijinire a datoriei uh, pentru Grecia de către Uniunea Europeană, Grecia, Franța și așa mai departe. S-ar fi putut schimba obligațiunile cu o rată de discount mult mai mare și astfel astăzi am fi avut o datorie mult mai mare. Problema este că um, miniștrii de finanțe de la vremea respectivă au hotărât că băncile sau sectorul bancar din jurisdicțiile lor erau afectate și au vrut să-și protejeze băncile băncile pentru că multe dețineau o cantitate mare de datorie elene și atunci nu au vrut ca băncile să sufere din cauza acestui uh, impact. Și atunci ce au făcut? Au dat împrumuturi uh, Greciei uh, din banii contribuabililor europeni pentru că apoi Grecia să își plătească creditorii din sectorul privat, după care Uh, asta s-a transpus în uh, datorie a sectorului public, care acum are mai multă rigiditate pentru că nu poți obține discount de la FMI, nu poți obține discount de la sistemul monetar european și nu poți obține un discount uh, de la Uniunea Europeană și așa mai departe. Deci, care este problema? Grecia va fi mai bine? Da, 2.0 anul acesta, 2.3 anul viitor. Da, Grecia va fi mai bine, tocmai datorită reformelor, pentru că aceste reforme au fost dureroase, au fost foarte dificile. Și trebuie să vă spun că guvernul Tsipras și în special poporul elen au rezistat, au fost foarte curajoși și au transformat uh, economia Greciei, care acum este mai sănătoasă, mai vibrantă, mai practică, a atras foarte multe investiții. Dar acum uh, problema se pune dacă este nevoie de uh, atenuarea datoriei. Da, am spus asta și înainte. De câte ori am vizitat uh, Grecia, am spus acest lucru. Este posibil astăzi uh, să avem în vedere o reducere nominală a datoriei? Răspunsul meu, din punct de vedere politic, astăzi este nu. Există factori reali care blochează o astfel de situație. Există o există o problemă, opinia publică nu este matură. Există mai multe țări uh, care uh, consideră că toată lumea trebuie să împărtășească durerea într-o situație de criză. Dar aceste probleme sunt reale. Se poate obține o reducere a datoriei în um, valori uh, actuale dacă se pot crea perioade de grație pentru plata dobânzilor și dacă se poate întârzia uh, plata sumei principale a datoriei, astfel încât Grecia să aibă timp să se redreseze? Răspunsul este da și cred că asta trebuie explorat în continuare. Mulțumesc. Din uh, motive de timp, trebuie să grupăm ultimele două întrebări. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Rosati. Vă mulțumesc, domnule secretar general, că sunteți astăzi alături de noi și că ne împărtășiți uh, sprijinul pentru multilateralism. Este un lucru uh, cu atât mai important uh, astăzi. Am trei întrebări scurte. În primul rând, ați vorbit despre declinul uh, creșterii de productivitate în lumea dezvoltată și în special în Europa. Care sunt principalele motive în cazul Europei? Vorbim despre creșterea investițiilor, despre lipsa investițiilor, vorbim despre lipsa de creștere în rândul populației sau este o problemă de productivitate, așa cum spunea și Filip Lambert. Apoi, întrebarea a doua se referă la bugetul european. Uh, și la partea din buget menită să stabilizeze zona euro. Care este opinia dumneavoastră în această privință? Există unele opinii cum că stabilitatea ar trebui să fie realizată în primul rând prin respectarea regulilor fiscale. Și în cazul în care țările nu merg pe această cale, nu se pot uh, aștepta să fie susținute, pentru că, în primul rând, ar trebui să respecte regulile fiscale să nu intre într-o datorie excesivă. Și a treia întrebare este una recurentă uh, și se referă la activitatea um, OCDE în materie de impozitare. care este structura fiscală sau de impozitare optimă? Care ar trebui să fie proporțiile între impozitarea directă și indirectă? în special uh, că impozitele directe sunt mai greu de colectat din cauza mobilității capitalului și din cauza posibilităților de transfer al profiturilor între diferite jurisdicții. Care este opinia dumneavoastră legată de structura veniturilor bugetare? Să se bazeze mai mult pe impozitare directă sau indirectă? Mulțumesc! Ramona Reghi. Domnul Ramona Haureghi. Vă mulțumesc, domnule Guria. Vă mulțumesc pentru că sunteți atât de optimist și dați dovadă de pasiune pentru activitatea dumneavoastră, calități foarte importante, mai ales în acest moment. Am o serie de întrebări și anume, care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de posibilitatea creării unui buget dedicat zonei euro? Pentru că la sfârșitul lunii, de fapt săptămâna viitoare, va avea loc un summit ocazie cu care nu vor fi luate măsuri fundamentale privind mecanismul de stabilitate, Uniunea Economică și Monetară, EDIS și așa mai departe. Nu este momentul potrivit, din păcate, însă foarte probabil vor fi luate uh, decizii înspre înființarea unui buget pentru zona euro și aș dori să vă întreb care, care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de uh, posibilitatea creării unui asemenea buget. A doua întrebare se referă la exporturi. Exporturile europene nu se află într-o situație prea fericită în acest moment din cauza războaie, războiului comercial. Deci, sporirea salariilor lucrătorilor ar putea, ar putea funcționa pentru a susține creșterea economică. Nu, cred, nu credeți că a venit momentul să creștem salariile pentru a spori cer- cererea? Domnul Frunzulică. Mon pays la plus grande economie de sud-est Europa. În prezent, România este cea mai mare economie din sud-estul Europei. V-aș întreba de ce e o problemă aderarea României la OCDE? Pentru că am încercat în 2004, în 2012, în 2017. E o problemă tehnică sau politică? Vă mulțumesc! Um, first of all, în primul rând, creșterea potențială este reprezentată de investiții, de productivitate, influențată de asemenea de investiții și de competențe, competențe, competențe. Să rezolvăm și problema îmbătrânirii, participării pe piața muncii, să aducem la bord pe toată lumea, femeile, persoanele în vârstă și așa mai departe, tinerii și întreaga zonă a modificărilor structurale. De ce? Pentru că nu mai avem spațiu de manevră când vine vorba de politica monetară, când vine vorba de politica fi- fiscală. Deci ce ne mai rămâne la dispoziție sunt modificările structurale și așa mai departe. Acestea pot uh, duce la creștere, uh, creșterea PIB-ului. Un buget pentru stabilizarea eurului. Da, regulile trebuie să fie uh, respectate. Însă, întotdeauna, accidentele afectează acest mecanism și când spuneți că toată lumea trebuie să respecte uh, regulile, imaginați-vă că excepția, excepția, um, situația excepțională în care o, o, se află o țară, trebuie să avem dispozitivele necesare pentru a-i putea face față și pentru a putea limita daunele. Apoi, chestiunea structurii optime de taxare. Nu există un sistem perfect, însă care este tendința mondială? scăderea taxării uh, companiilor și a persoanelor pentru a crea ce? Ei bine, mai multe investiții pentru a ajunge la mai multe locuri de muncă. Aceasta este tendința. Și care este tendința pentru a compensa veniturile fiscale? O sporire a TVA, o mărire a taxelor uh, pe proprietate și o mărire a taxelor din punct de vedere ecologic în această direcție se îndreaptă lumea cu viteză și în moduri diferite. Domnul Haureghi, în ceea ce privește exporturile, exporturile nu suferă datorită războiului, războiilor comerciale. Războaile uh, comerciale au fost decise ieri, este prea devreme pentru a vedea consecințe concrete. Tensiunile comerciale considerăm noi că au potențialul de a încetini redresarea economică. Dacă luăm 1% din această redresare economică, este mult, mii, sute de mii de oameni vor avea de suferit din punctul de vedere al bunăstării. Deci discutăm, aceste războaie comerciale au potențialul de a avea efecte foarte dăunătoare. Însă, din punctul de vedere al exporturilor, vedem că acestea și-au revenit, inclusiv în uh, țara dumneavoastră de origine, ceea ce a permis țării dumneavoastră să creeze mai multe locuri de muncă. Uh, sunt create acolo 500 de mii, 600 de mii de locuri în fiecare an. Poate nu sunt locuri de muncă de cea mai mare calitate, însă sunt locuri de muncă. De la, 20, de la o rata șomajului, șomajului de 27% ați ajuns la 16% șomaj. Este uh, în continuare dublu față de media, media europeană, însă a fost, a fost redusă rata șomajului cu 10%, de la 27% la 16%. La fel s-a întâmplat și în Italia, în urma reformelor Jobs Actului a lui Renzi, de exemplu, s-au creat uh, multe locuri de muncă. Deci reformele funcționează. Deci ar trebui să continuăm procesul de reformă în plus, să încercăm să evităm această războaie comercială. Salariile apoi. Productivitatea a fost foarte redusă, ceea ce nu ajută deloc creșterea salariilor. De asemenea, noile evoluții tehnologice nu sunt utile pentru creșterea salariilor, pentru că oamenii se tem și spun că preferă să aibă un loc de muncă, indiferent uh, de condițiile în care îl au, pentru a nu-l pierde și trebuie să evităm acest lucru pentru că, de exemplu, în Spania a crescut foarte mult numărul uh, inspectorilor de muncă pentru a vedea dacă companiile respectă cadrul de reglementare și acum începem să lucrăm împreună și cu noul uh, guvern, domnul Frunzulică. România se bucură de un consens în cadrul OCDE Însă există un pachet care a fost propus. Argentina, România, Peru, Bulgaria și există o dificultate cu Croația datorită anumitor state care fac parte din Europeană și nu sunt rezolvate anumite litigii teritoriale, nu sunt probleme care țin de uh, OCDE. Și apoi știți că și Brazilia a cerut să adere la OCDE, însă nu există un consens vis-a-vis -vis de Brazilia pentru că o țară nu este de acord. Deci, pentru România există un consens, cu o excepție. Dacă nu, suntem, nu convenim pe marginea pachetului uh, de șase țări, nimic nu se va întâmpla. Deci nu este vorba de România. România astăzi este acceptată ca o țară care se bucură de un consens, care a făcut tot ce este nevoie pentru a demara acest proces, la sfârșitul căruia să devină membră a acestei organizații. Intervenție fără microfon din sală. Domnul Guria, domnul Frunzurică spune că în trecut erau o țară sau două. Da, în trecut se întâmpla acest lucru, acum sunt șase pe mine mă bucură faptul că atât de multe țări doresc să facă parte din organizația noastră în România, Bulgaria și Croația, pe lângă țări de dimensiunea Braziliei, Argentinei și așa mai departe. Și decizia este luată de membrii și este o decizie politică pentru care este nevoie de consens. În acest moment există un, o țară care blochează această decizie și atâta vreme cât nu va fi depășit acest blocaj și nu putem merge înainte cu acest pachet. Deci ce puteți face este să convingeți uh, statul respectiv să renunțe la veto pentru a rezolva întregul pachet. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, sperăm și noi că această problemă va fi rezolvată. Vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii extrem de interesant, aprins și apreciem rolul OCD-ului și rolul dumneavoastră personal, contribuția pe care o aduceți uh, creșterii economice, procesului de reforme și cadrului de relații uh, multilaterale, singurul care ne permite să facem față provocărilor pe care le avem. Vă mulțumesc!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 Grazie. Eh, who's sharing now? Uh, okay. Yeah, yeah. If you, yeah. Good morning. Elf ist dann Public, Public Hearing, Mis-Selling, ich denke.

So, colleagues, uh, we come to point number... Dragi colegi, am ajuns la punctele 9 și 10, cerințele prudențiale pentru societățile de investiții, regulament și supravegherea uh, prudențială societăților de investiții, regulament. Nu avem foarte mult timp pentru că am înțeles că la ora 11 avem o audiere, vânzarea inadecvată de produse financiare, sunt puțin dezamăgit. Cred că este punctul, punctele de acum sunt foarte importante, nu trebuia să le înghesuim așa într-o jumătate de oră. Însă o să dau cuvântul acum raportorului care va continua în limba sa maternă. Dragi colegi, dragi colegi, aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru numeroasele amendamente pe care le-ați depus pe raportul meu. Au fost depuse uh, 337 uh, pentru regulament și 305 amendamente pentru uh, directivă. Cred că sunt amendamente care reprezintă un bun punct de plecare pentru a îmbunătăți propunerea făcută de Comisia Europeană. O să, o să mă refer la câteva puncte în detaliu. Pragurile între categoria 2 și 3. În proiectul meu de raport propusesem ca noul regim regim să fie unul previzibil uh, pentru societățile de investiții de, de dimensiuni mici, pentru a evita acest efect de lift, de a urca foarte ușor dintr-o, de a trece foarte ușor dintr-o categorie în alta, pentru că multe dintre acestea se află la limita între categoria 2 și 3. Unii uh, colegi au susținut uh, această idee prin amendamentele depuse, și cred că, după cum am spus, este un bun punct de plecare. Și apoi, faptul că o, societate, o asemenea societate să nu facă parte din categoria 2 dacă are pe o perioadă scurtă de timp un număr mai mare de clienți este întemeiată și cred că pornind de la amendamentele depuse în acest sens vom putea uh, lucra foarte bine. Este mai, situația este mai dificilă pentru categoria 1 pentru care regimul de reglementare este cel din CRR-CRD. Aici domeniul de aplicare este extins în mod uh, cuprinzător, uh, sunt acoperite și societățile de investiții care au uh, asemenea produse de investiții de mai mult de 5 milioane de euro, se recurge la argumente primit o egalitate de șanse între, între bănci Uh, între reglementarea băncilor și acestor societăți de investiții. Cred că este un argument uh, exagerat. Avem o reglementare specială dedicată acestor societății de investiții, tocmai pentru că nu sunt bănci. Dacă ar fi fost bănci, atunci uh, ar fi trebuit să facă obiectul CRR, CRD. Nu am mai fi avut nevoie de o reglementare specială. Cred că este o dezbatere pe care trebuie să o purtăm și sper că vom putea ajunge la un uh, numitor comun, pentru că scopul nostru comun este de a adopta o reglementare uh, rezonabilă. În ceea ce privește obligația de publicare și de remunerare, există câteva amendamente care nu ne vor ușura viața căutarea unor amendamente de unor amendamente de compromis. Trebuie să înțelegem că și în legătură cu acest punct există o diferență față de bănci. Adică dacă tot uh, facem o reglementare suplimentară, nu putem să preluăm în totalitate textul CRR, CRD. O serie de amendamente își doresc ca regimul publicării să fie extins și mai mult, să cuprindă, de exemplu, și perspective de mediu. Uh, Comisia a făcut deja propuneri destul de amb- uh, ambițioase când vine vorba de informațiile pe care trebuie să le publice aceste societăți de, de investiții și cred că avem nevoie de un acord principial pe marginea abordării pe care ar trebui să urmăm. Este un lucru valabil și pentru subiectul remunerării. Nu cred că este nevoie să facem o, o reglementare prea pre, uh, prescriptivă când vine vorba de remunerare. Cei care gestionează Există o diferență din nou între managerii acestor societăți de investiții și managerii uh, băncilor și cred că ar trebui să recurgem la o măsură dif- uh, diferită în legătură cu aceste societăți de investiții, nu ne confruntăm cu riscuri atât de mari precum cele din sectorul uh, bancar. Dacă gestionarul unui uh, fond uh, de investiții face o greșeală, își pierde pur și simplu clienții, nu înseamnă că există efecte negative pentru stabilitatea financiară a întregului sistem. Deci nu cred că trebuie să intervenim atât de profund pentru stabilirea remunerării um, managerilor. O remunerare variabilă trebuie să țină cont de managementul înalt și de cei care într-adevăr iau decizii importante. Când vine vorba de regimul statelor terțe, abordarea fundamentală, fundamental, fundamentală trebuie să permită acordarea unei echivalențe um, dacă se ajunge la rezultate comparabile în uh, propunerile mele, în amendamentele mele, propun criteriile care trebuie să fie respectate pentru acordarea acestei echivalențe pentru un regim dintr-o țară terță, astfel încât societățile de uh, investiții din state terțe să respecte aceleași criterii ca și cele europene. M-am bucurat să văd că mulți colegi au fost de acord cu această abordare, însă nu mi-aș dori să intrăm în prea multe detalii pentru a, și să trimi, facem trimitere pur și simplu la uh, MIFID 2. Întotdeauna în, uh, când a venit vorba de, echival, uh, de echivalență am avut această abordare și ar trebui, ne-am bazat pe rezultate, deci ar trebui să lăsăm un spațiu de, de manevră suficient de mare uh, Comisiei Europene. Nu cred că putem interzice platf- anumite platforme din statele uh, terțe în, li- în lipsa unor argumente întemeiate. În ceea ce privește serviciile bancare, așa cum se, pro- așa cum se propune în, raport, în, în proiectul de, de, de, de raport, uh, am putea avea o abordare mai, uh, mai strictă. Și în încheiere, aș dori să susțin ideea ca deciziile de echivalență să se ia prin intermediul unor acte delegate și nu prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pentru că nu este vorba de niște analize pur tehnice, ci, așa cum am discutat deja data trecută, în momentul în care am abordat echivalența sistemelor alternativă de tranzacționare din Statele Unite ale, ale Americii și am bucurat să văd că mai ales verzii m-au uh, sprijinit în acest sens. Deci, în uh, general, cred că amendamentele depuse reprezintă o bază solidă pentru a ne continua discuția. Am avut deja am prevăzut deja la începutul lunii uh, iulie o primă reuniune a, a raportorilor din umbră și Cred că în legătură cu cealaltă chestiuni, factorii K, aici vom putea avansa foarte repede cu uh, amendamentele de compromis și aștept cu nerăbdare uh, colaborarea noastră viitoare. Deci acesta a fost raportorul și uh, dau cuvântul acum raportorilor din umbră, Madi Delvon, partea S și D. Mai întâi uh, doresc să reafirm uh, sprijinul pentru abordarea Comisiei. Consider că e o propunere echilibrată și bine structurată din punct de vedere tehnic. De aceea nu sprijin amendamentele colegilor care vin cu elemente noi. de pentru că acest cadru este structurat pentru bănci și, prin urmare, nu acoperă riscurile ce decurg din diferitele modele de afaceri ale fondurilor de investiții, ale firmelor de investiții. Trebuie, într-adevăr, să evităm uh, legislația inadecvată care să vizeze activitatea acestor companii și, la asemenea, nu sprijin amendamentele colegilor care intenționează să uh, slăbească cerințele prudențiale și supervizarea pentru firmele de investiții și vor să modifice pragurile pentru categoriile inferioare. În esență, propunerea este echilibrată, dar poate fi îmbunătățită factorii importanți, abordarea riscurilor, sunt mici schimbări care ar putea modifica eficiența acestor măsuri și de aceea am propus un amendament care să crească perioada de calcul pentru fluxul zilnic, factorul bază pe flux zilnic, la un an. Apoi, chestiunea remunerării și a guvernanței. Consider că principiile generale de guvernanță și remunerație rămân aplicabile și în acest dosar, cele discutate în dosarele anterioare. Acestea ar trebui să elimine concentrarea pe profituri pe termen scurt cu asumarea de riscuri pentru clienți și pentru piață. De aceea sprijin măsurile introduse de comisie, însă propun o rafinare a acestora insistând în principal pe chestiunea echilibrului între sexe. De asemenea, sprijin ideea de raportare pe țară, ceea ce privește eludarea plății taxelor, nu înțeleg de ce colegii vor să elimine aceste elemente. De asemenea, nu se vorbește de finanțe sustenabile, chestiuni de uh, guvernanță. Follow up with introducing these considerations in this file as... În încheiere, este vorba de un dosar extrem de tehnic și rămân o serie de întrebări care nu și-au găsit răspunsul și mă tem că nu le vom putea da un răspuns în această etapă. Lucrurile se vor clarifica doar odată ce legislația intră în vigoare. În ceea ce privește tratarea sugestiilor și separarea conturilor. Cred că instrumentele respective nu sunt suficient de armonizate dacă vrei să garantezi o aplicare omogenă pe întreaga piață și doresc să-i mulțumesc raportorului. Aștept cu nerăbdare să cooperăm la întrunirile raportorilor din umbră. Mulțumim din partea ECR, domnul Stavati. Uh, Colegul meu, domnul Luca, n-a putut să vină astăzi, își cere scuze, am să vorbesc eu în numele domniei sale, am să citesc textul pe care l-a trimis, proiectul de lege și raportul raportorului și raportul din numele ne arată că există un sprijin larg pentru obiectivul din spatele acestui proces legislativ, firme de investiții, trebuie să fie reglementate asemenea băncilor doar dacă sunt de importanță sistemică. Firmele mici de investiții și cele mari, dar care nu au importanță sistemică, ar trebui să fie reglementate doar în măsura în care acest lucru corespunde nivelului de risc existent. Ceea ce privește detaliile, sigur, opiniile diferă în legătură cu aplicarea principiului proporționalității Și sigur, aici elementele urmează să fie discutate. Trebuie însă să ne întrebăm cât de oportun este să introducem cereri de remunerare pentru firme care nu sunt importante din punct de vedere sistemic și care nu ar provoca pagube pe piață în cazul unui faliment în comparație cu alte instituții cu caracter nefinanciar. Deci trebuie să facem o distinție între entitățile sistemic importante și cele nu, care nu sunt importante pe plan sistemic. Trebuie de asemenea să ne uităm puțin la definiția acestor mici firme de investiții. Definiția ar putea fi restrictivă și un obstacol în calea firmelor care nu se mai aibă acces la anumite activități. Trebuie de asemenea să verificăm dacă se încearcă uh, o împiedicare a pierderii competitivității băncilor. Uniunea de capital înseamnă că noi ar trebui să scriem regulile pentru firme de investiții pe o piață echitabilă și transparentă și de aceea trebuie să ne asigurăm uh, că abordarea este suficient de prudențială. Trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri contribuie la prevenirea sau minimizarea riscurilor. Sper că raportorul și raportorul din, um, raportorul din umbră vor fi de acord cu acest principiu de bază și aștept cu nerăbdare să discut aceste chestiuni cu reprezentații celorlalte grupuri. Sperăm că domnul Lucre va participa la, la ședința raportorului din umbră. Da, va veni. Din partea liberalilor, Domnul Nils Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, și raportorului. Am putea începe chiar cu propunerea comisiei. Vedeți că și-au însușit uh, sugestiile autorității bancare europene și vedem clar unde trebuie să intervenim și ce ne rămâne de făcut. Dacă ne uităm la lucruri din perspectiva autorității bancare europene, punem, ei se ocupă cu fluxurile de capital pe piață și chiar dacă nu sunt bănci, acționează ca niște bănci, ar trebui să fie reglementați eh, la fel ca și băncile. Noi, Parlamentul, vedem puțin altfel lucrurile, nu sunt bănci și n-ar trebui să fie reglementați așa cum sunt reglementate mhm. băncile în activitatea lor. Și aici, de aici o să apară multe elemente interesante de discutat. Uitându-mă la proiectul de text a domnului Ferber, aș spune că merge în direcția cea bună. Și asta e bine, mai ales dacă ne gândim că vine din Bavaria, domnia sa. Eu sunt bavarez de când ne-a făcut Napoleon bavarez pe noi. Spuneți barbar? Nu, nu, nu barbarez, ci bavarez. Nu. Chestiunea principală, revine raportorul, este următoarea. Cum definim grupurile? Ce praguri avem în vedere? Cum treci dintr-o categorie în cealaltă? Ceea ce ne duce la factorii cheie. ascultat și o parte a criticilor exprimate. Aș fi, sunt cam pe aceeași lungime de undă cu raportorul, poate însă n-aș merge chiar atât de departe. Va trebui să vedem totuși ce decidem în legătură cu factorii cheie pentru riscul de poziționare, pentru garanții și odată ce ajungem la un compromis adecvat pe aceste chestiuni, putem să mergem mai departe, să, să pregătim un raport acceptabil pentru întregul Parlament și sperăm pentru toate instituțiile. Aștept cu nerăbdare prima noastră ședință de la Strasburg și o să vedem cât de departe putem merge. Mulțumim, Nils, spune domnul președinte. Are cuvântul domnul Gigol din partea verzilor. După cum ați văzut în amendamentele noastre, suntem destul de aproape și noi de linia generală aleasă de comisie, de raportor, însă avem niște chestiuni concrete de semnalat. Privim cu îngrijorare rolul și puterea economică de care se prevalează uh, firme care gestionează fonduri și active de amplare, Vorbim de cei care au un portofoliu de peste 100 de miliarde. BlackRock, Vanguard, State Street și alte firme de acest gen, ei exercită influența asupra economiilor statelor noastre pentru că dețin componente semnificative din pachetele de acțiuni la marile firme, nu doar în Germania, ci și în alte state europene. Nu e nimic ilegal aici, însă ar trebui să avem reguli de transparență care să permită publicului să aibă un cuvânt de spus și să aibă o perspectivă asupra acțiunilor acestor uh, companii. Știm că sindicatele, societatea civilă, media sunt extrem de interesate în acest aspect și considerăm că aceste elemente ar trebui să se regăsească în text. Avem obligații pentru protagoniști de amploare și reguli proporționate pentru cei mai mici de pe piață. Și suntem de acord cu poziția socialiștilor. După propunerea comisiei, trebuie să ne uităm la documentele care trebuie să fie făcute publice și să vedem care este situația cu impozitarea și remunerarea variabilă. Am auzit ce ați spus uh, pe această temă până acum, dar uh, de ce avem reguli de remunerație? Și aici, la fel, plec și ce, de la ce spune domnul Stabat în numele domnului Luca. Problema nu e doar pentru instituțiile de relevanță sistemică. Problema e că există în sectorul financiar o cultură, în ghilimele, care amenință stabilitatea financiară este cultura acțiunilor pe termen scump, pe termen scurt și a profiturilor care presupun asumare de riscuri. Uh, asta nu vizează doar firmele mari, e peste tot. Dar în materie de transparență asupra remunerării variabile, nu e bine să eliminăm pe, pe micii protagoniști de pe piață, pentru că încă o dată vorbim de o mentalitate pe care vrem să o schimbăm în acest sector, în integralitatea sa, dacă vrem măsuri durabile pe termen lung. După regulile de fiscalitate, nu sunt uh, baza unor, uh, unor măsuri de, de armonizare și în, în direcția proporționalității acele firme care se opun uh, raportării de la țară la țară nu sunt principalii protagoniști pentru că au un principal un singur sediu, o singură activitate și nu au, văd de ce i-ar preocupa raportarea pe țară. O astfel de raportare permite o concurență echilibrată între firmele locale cu un singur sediu și cele care operează transfrontalier. De aceea, nu sunt sigur că aceste, în aceste locuri eh, s-ar regăsi elemente de proporționalitate, dar o să vedem cum evoluează discuțiile. De asemenea, salutăm introducerea acestei dimensiuni de gen. N-am venit cu amendamente pe factorul K, dar uh, sprijinim amendamentele care discută chestiunea arbitrajului agrem și amendamentele domnului Werner Lange, menite acordă mai multă importanță ESMA în dauna autorității bancare europene. Și am vrea într-adevăr să reanalizăm pragul de 30 de miliarde, eventual să-l definim mai bine. Cam atât în ceea ce ne privește. Și de asemenea, așteptăm cu nerăbdare și noi să vedem cum vor merge lucrurile la întâlnirea raportorului din umbră. Mulțumim, urmează domnul Miguel Viegas din partea GUE. Bună ziua! Această propunere ține de Uniunea Pieței de Capital. se încearcă acordarea unui rol mai mare pieței de capital în finanțarea companiilor. E o încercare de a trece și noi la practici care sunt la ordinea zilei în Statele Unite. Și că am o întrebare care deja a fost pusă secretarului general al CD. De ce nu se recurge în prezent la acest tip de finanțare. Se pare că nu există interes. Încercăm să forțăm adoptarea unui model de finanțare care nu este agreat în Europa? Or fi motive, da? Investitorii probabil ar trebui să răspundă în primul rând la această întrebare. Există un anume scepticism în ceea ce privește acest proiect și mă întreb dacă într-adevăr este momentul oportun să le simplificăm activitatea acestor uh, companii, pentru că asta face propunerea în ultimă instanță. Apoi, dacă există risc sistemic, vorbim risc pentru banii contribuabilului, dacă e risc sistemic, fără îndoială, vorbim de banii contribuabililor. Mai devreme sau mai târziu, aceștia se confruntă cu riscul sistemic. Dacă sunt pierderi de amploare, banii publici vor fi folosiți pentru a repara arhitectura. Dacă nu e risc sistemic, atunci nu e nevoie de un astfel de regulament. Apoi, chestiunea remunerării, absolut delicată, va trebui să descurajăm asumarea de riscuri excesive. Și categoric nu vrem să anulăm progresele modeste de până acum în materie de raportare pe țară și echilibru între sexe. Mulțumim. Din partea FDD nu a fost desemnat nimeni. De la ENF nu e nimeni. Intervenții spontane. An Sander a cerut să intervină. An, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vin dintr-o altă ședință, n-am putut să urmăresc dezbaterea până acum, însă doream să intervin uh, pe două chestiuni, dar nu înainte de a-i mulțumi raportorului pentru propunerea de text. Uh, în primul rând, distinția între clasa 1 și clasa 2. Clasa numărul 1 propune de, de comisie pare extrem de îngust definită. Firme care au activități de tip bancar ar putea, multe dintre acestea ar putea să treacă în categoria a doua din cauza pragului de 30 de miliarde. E un prag, în opinia mea, mult prea ridicat și atunci aceste companii ar putea să beneficieze de un sistem prudențial redus în momentul în care ele, de fapt, prezintă riscuri similare cu cele ale băncilor. Mă întreb dacă n-ar trebui să ne gândim la acest prag și să-l aducem mai în jos. Apoi, regimul echivalențelor. Chestiunea prezenței fizice printr-o sucursală sau filială e o, e o chestiune interesantă. Uh, dar prioritar aici este acordarea, asigurarea unei concurențe echitabile și asigurarea integrității piețelor financiare, cerând acestor firme să aplice regulile europene de conduită. Nu cred că ne putem baza integral pe dreptul și pe autoritățile statelor terțe în materie de conduită pe piață. Cea mai bună manieră în care putem controla aceste companii este supervizarea directă efectuată de ESMA. Aștept cu nerăbdare să văd cum vom coopera pe viitor pe această temă. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc, nu mai este nimeni pe lista intervențiilor spontane. Comisia ar dori să intervină? Nu astăzi? Bine. Așa că lăsați totul la latitudinea înțelepciunii noastre. Vă mulțumim foarte mult, așa că îi dau din nou cuvântul raportorului, care din nou va vorbi în limba sa maternă. Vă mulțumesc pentru contribuțiile constructive ale colegilor și cred că vom reuși să respectăm calendarul ambițios pe care l-am stabilit pentru ca acest pachet legislativ, regulamentul și directiva să poată fi negociate și adoptate, negociate cu Consiliul și adoptate apoi pe parcursul acestui mandat legislativ. Nu aș dori să mă refer la toate punctele menționate, ci un aspect pe care n-am apucat să-l menționez în uh, intervenția introductivă. Este interesant faptul că un guvern care nu va mai avea uh, rep- reprezentanții în Parlamentul European, susține anumite amendamente care cred că au fost uh, redactate nu în birourile eurodeputaților, ci mă gândesc că în alte, în alte părți. Am discutat cu reprezentanții autorităților de supraveghere din uh, țara respectivă și cunosc prea bine uh, conținutul acestor amendamente. Deci trebuie să facem această diferență între ce este o bancă și ce este o societate de investiții și care este diferența între activitățile bancare pe marginea cărora vom vota în această după masă și ce um, care sunt elementele care pot fi transpuse și în cazul societăților de investiții. Cred că societățile de investiții pe care le-ați amintit, care au fost amintite în această dezbatere, uh, fac parte, ar trebui să facă parte mai degrabă din prima categorie, de să facă obiectul reglementării prin CRR, CRD. Apoi intervine chestiunea pragului și aici mă întreb care este motivația unor părți interesate. Eu am o părere personală, însă putem să continuăm această discuție și, în al treilea rând, care sunt riscurile și cine uh, trebuie să le facă față până la urmă. În ceea ce privește băncile cu o importanță sistemică, în ultimii ani investit foarte multă energie mm, să, pentru a crea o ierarhie a structurii um, creditorilor tocmai pentru a nu, a, pentru a nu fi nevoie de intervenția banilor contribuabilor pentru a salva băncile respective. În legătură cu aceste societăți de investiții, cred că situația este diferită și dacă nu înșel, cred că eu um, am dreptul să vorbesc acum. Deci trebuie să înțelegem dacă există un risc sistemic pentru care trebuie să intervină la un moment dat contribuabilii sau este vorba de un sistem um, cu o importanță mai de o societate cu o importanță mai puțin sistemică, sim, o importanță similară unei brutării, de exemplu, unde um, trebuie să intervină banii publici pentru salvarea societății uh, respective și dragă Sven, când vine vorba de obligativitatea de transparență, de publicarea unor informații, când, dacă un uh, manager al unui fond de investiții are o strategie de succes care permite clienților să facă profit, mi se pare în uh, ordine. El are o responsabilitate în fața clienților dacă fondul de investiții să se prăbușește. Deci eu cred că există un grad mai mare de transparență pe piață în comparație cu ce am putea introduce noi prin măsuri de reglementare. Aștept însă cu nerăbdare discuțiile pe care le vom avea și sper că această atmosferă um, de colaborare constructivă va continua și în reuniunile raportorilor din umbră, tocmai pentru a putea propune un text de compromis comisie care să se bucure de un uh, sprijin majoritar. Și eu sper și sunt încrezător că vom reuși acest lucru și Văd că am reușit să discutăm acest punct în acest timp, uh, în acest răstimp uh, puțin. Vă mulțumesc tuturor. Mai avem patru minute până când ar trebui să începem cu audierea, dar văd că invitații noștri deja au sosit. Aș îmi cer scuze, uitasem calendarul. A fost stabilit deja termenul de depunere a amendamentelor pe care l-am amânat în urma cererii unui grup în acest moment votul din Econ este prevăzut pe data de 24 septembrie, dacă vom reuși să respectăm acest termen limită, dacă nu vom mai amâna puțin, însă oricum ne dorim să avem votul înaintea sfârșitului acestui an pentru a ne sincroniza cu procedura în desfășurare din Consiliu, ceea ce ne-ar permite să începem dialogurile tripartite cât mai repede posibil, poate Uh, cu ocazia președinției austriece sau oricum cu ocazia președinției României. Foarte bine, nu știu, poate ar trebui să luăm o scurtă pauză pentru că am aflat că se va întoarce președintele. Însă, oricum, ne re- începem din nou la ora 11. Avem o scurtă pauză. respond. So, dear colleagues, after checked and... Dragi colegi, am verificat și președintele nostru este încă în negocieri cu unul dintre vorbitorii noștri. Oricum, cred că ar trebui să ne încadrăm uh, în timp, pentru că avem uh, un subiect foarte important și anume vânzarea inadecvată de produse financiare. Le urez bun venit uh, invitațiilor noștri la această audiere publică referitoare la vânzarea inadecvată de produse financiare. Reuniunea noastră este difuzată pe internet, deci toată lumea este cu ochii pe noi. Scopul acestei audieri este să primim informații de la factorii de interes uh, și experți. Chiar și factorii de interes pot fi experți și invers, cu privire la mai multe acuzații legate de vânzarea inadecvată a produselor financiare din ultimii ani. Au existat cazuri de vânzări inadecvate, în urma cărora Parlamentul European a primit mai multe petiții de la investitori de retail din mai multe state membre. De altfel, acesta a fost unul dintre motivele pentru care am organizat această audiere. În plus, s-a hotărât ca Departamentul de Politică să elaboreze o serie de studii, după care să discutăm acest subiect, subiect într-o audiere publică. Aceste studii au fost publicate pe site-ul Econ săptămâna trecută. Suntem interesați uh, să ascultăm uh, de la vorbitori ce măsuri uh, corectoare au fost întreprinse de către autoritățile de supraveghere și suntem interesați să știm care este rolul legislației europene, inclusiv MIFID, MIFIA, IFDD și um, USIT. Și aș vrea să îi invit pe oaspeții noștri să ia cuvântul. Fiecare are 5 minute la dispoziție. Sper că și dumneavoastră ați primit aceeași uh, informație. Aveți uh, prezentări introductive, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri, uh, în care deputații au două minute pentru întrebări și experții trei minute pentru răspunsuri. Îi urez bun venit domnului Flavio Bongiovanni, care este uh, șeful Biroului pentru Supravegherea Organismelor Intermediare, Rețele și Consultanți Financiari uh, din cadrul Comisiei Italiene pentru Companii și Valori Mobiliare, domnul Benner Heinacher, președinte al Better Finance, Team, Timothy uh, Shakespeare, care este expert principal pentru inovație financiară și head um, al Departamentului de Protecție a Consumatorului din cadrul EIOPA și Tilman Luder, care este um, șeful uh, unității de piețe mobiliare din cadrul Comisiei Europene și o așteptăm, uh, îl așteptăm și pe domnul Robert Ofel, care este președintele Agenției de Reglementare a Piețelor Financiare din Franța, AMF. Acum dumnealui are o întâlnire cu Robert Guardieri și cred cred că ni se vor alătura amândoi în câteva momente. Așadar, pentru a începe, voi schimba ordinea și îl voi ruga pe domnul Flavio Bongiovanni să înceapă cu prezentarea, după care ceilalți vorbitori în ordinea anunțată. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și vă dau imediat cuvântul domnule Bongiovanni. Vă rog să apăsați uh, pe microfon. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua tuturor. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, dat ocazia de a face această prezentare în numele CONSOB cu privire la vânzarea inadecvată de produse financiare. Este un subiect uh, foarte important, având în vedere uh, importanța chestiunilor care fac obiectul supravegherii. Este important uh, în acest context uh, să stabilim priorități și să facem o planificare structurată în activitatea de supraveghere. Inițiativele uh, și abordarea adoptată trebuie să se bazeze pe riscuri. Așadar, uh, controlul asupra intermediarilor uh, dezvoltat de Consob se bazează pe o serie de principii. Este vorba despre o abordare care se aplică tuturor băncilor, apoi uh, evaluarea cantitativă care se bazează pe o serie de parametri ce ne permit să identificăm anomaliile. Apoi există o supraveghere continuă a băncilor nișuri care reprezintă peste 80% din uh, piața internă în ceea ce privește serviciile de investiții. Pe de altă parte, acestea se supun și unui uh, sistem de rating, uh, un sistem cantitativ care clasifică băncile în funcție de riscurile de neconformare cu prevederile de disciplină. Cerințele de supraveghere sunt stabilite după care se prevăd și sancțiuni. Toate acestea se fac în uh, contextul uh, activităților um, FMI uh, și ESMA și a aranjamentelor de supraveghere aferente. Problema vânzărilor inadecvate este una importantă în Italia Au existat uh, cazuri uh, de vânzări inadecvate și s-a făcut uh, o analiză pe baza autoplasamentelor. După semnalarea acestor cazuri au avut loc niște investigații care au analizat um, aceste instrumente și activele care puteau face obiectul recapitalizării interne. Prin urmare, au existat uh, o serie de inițiative de supraveghere, inclusiv inspecții la fața locului și uh, adesea acestea au fost însoțite de măsuri de corecție. Pe de altă parte, au fost impuse și sancțiuni administrative în momentul uh, încălcă, în, depistării unor uh, încălcări între 2011 și 2015. Au fost raportate de asemenea și uh, cazuri de acțiuni infracționale și investigațiile au depistat anumite cazuri de conflicte de interese care nu au fost declarate la momentul oportun. oportun mai ales când nu s-au îndeplinit cerințele prudențiale în uh, materie de administrare a activelor. Disciplina MIFID a fost uh, respectată doar uh, în teorie, pentru că în practică dispozițiile nu au fost respectate. Consob a aplicat sancțiuni pentru peste 280 Uh, de uh, actori, iar suma a fost de 18,8 milioane de euro. În paralel cu aceste activități de punere în aplicare a legii, am uh, publicat și un raport cu privire la această practică a vânzărilor inadecvate în contextul directivei MIFID. Apoi, Vorbeam și despre produsele lichide sau uh, produsele financiare complexe, printre care obligațiunile. Pe de altă parte, informațiile cerute de la clienții de retail cu privire la caracteristicile și produsele care pot face obiectul unei recapitalizări interne. Am identificat niște bune practici uh, pe care le putem avea în vedere și am uh, elaborat și recomandări cu privire la utilizarea negocierilor uh, multilaterale pentru a crește transparența și lichiditatea instrumentelor financiare inițiativele de punere în aplicare uh, și uh, reglementările ne-au ajutat uh, să atenuăm impactul asupra clienților de retail um, în legătură cu problemele asociate cu obligațiunile deținite și problemele care au fost legate de autoplasamente reprezintă acum 29,4% din uh, instrumentele financiare totale deținute de investitorii de retail. În 2011, cifra era de 9,4% din uh, total, iar uh, Între timp, investitorii de retail au primit sprijin suplimentar. Consob a introdus uh, un uh, proces de arbitraj pentru a rezolva litigiile și în primele 17 luni uh, au fost abordate mai multe cazuri de vânzări inadecvate. 2400 de cereri au fost primite și 620 de decizii au fost luate între timp, 60% pentru investitorii de retail. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Bongiovanni. Marcus Ferber has already welcomed all... Știu că Marcus Ferber deja le-a urat bun venit tuturor uh, invitaților, așa că vă urez și eu bun venit în numele meu. Acum îi dau uh, cuvântul lui Robert Ofel, care este președintele IMF. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, combaterea vânzărilor inadecvate de produse financiare reprezintă o misiune importantă a um, autorităților uh, pentru piețele financiare, cum este AMF. Și uh, asta se face în baza reglementărilor naționale și a reglementărilor um, europene. Noi ne mobilizăm în baza unui angajament puternic uh, pentru educarea publicului uh, care mm, investește în produsele financiare și a instituțiilor. Și aș dori să vă transmit câteva mesaje pe baza experienței noastre din Franța. Aceste regle, uh, reglementările s-au îmbunătățit și ne permit uh, să combatem uh, mai eficient vânzările inadecvate. Există însă câteva lacune care trebuie completate. Pe de altă parte, nu trebuie să facem nici prea multe reglementări pentru că ar fi contraproductive. Acesta este primul mesaj. Al doilea mesaj este că efortul de educare este complementar și indispensabil pentru orice efort de reglementare în Europa s-a consolidat cadrul de reglementare, însă există anumite lacune și atenție să nu facem prea mult, să nu reglementăm prea mult. Reglementările europene sunt uh, bine cunoscute, MIF 2 și PRIPS au consolidat uh, cadrul de comercializare a produselor financiare, în special în ceea ce privește regulile de cunoaștere a clientului și s-au făcut progrese substanțiale în cadrul MIF 2, uh, luându-se în considerare obiectivele de investiții ale clienților, uh, situația sa financiară, experiența sa și capacitatea sa de înțelegere a riscurilor aferente produselor propuse. Apoi uh, s-au consolidat obligațiile de cunoaștere și vizare a clienților, documentarea efectivă a adecvării între nevoile clientului și produsele recomandate, consolidarea obligațiilor de descriere a pachetelor de produse pentru a le oferi clienților suficiente detalii, cu propunerea unui ghid adaptat și uh, consolidarea uh, regulilor de transparență privind comisioanele și eventualele conflicte de interese. Pe de altă parte, există o tentație de a face prea mult, de a reglementa prea mult, care este contraproductivă și care adesea reiese din uh, discuțiile cu partidele, cu părțile interesate. Apoi, chestionarele de cunoaștere a clienților sunt considerate prea lungi, prea intruzive, pentru că se pun întrebări legate de instrumentele deținute la alt alți intermediari uh, și așa mai departe. Și aceasta îi descurajează de multe ori pe clienți. Apoi, uh, perimetrul produselor PRIPS uh, este de obicei considerat prea extins și asta îi descurajează pe clienți. Și pe de altă parte, informațiile nu sunt adecvate și mă refer aici la informațiile conținute în KID, documentele cheie de informare. Uh, și mai ales uh, când uh, uh, clienții se bazează pe performanțele recente care nu mm, ilustrează neapărat tendințele viitoare. Apoi există cerințe care îi descurajează pe emitenții de produse financiare și pe de altă parte aceste reglementări uh, fac um, ca consilierii să evite produsele riscante pentru a-și reduce propriul risc de intermediere și toate acestea nu sunt favorabile pentru buna finanțare a economiei. Probabil că trebuie atenuate sau relaxate nivelurile 1 și 2 uh, și ar trebui lăsate o marjă mai mare de manevră nivelului 3 uh, și la nivelul Uniunii. Scopul fiind acela de a favoriza diversificarea portofoliilor. Așadar, trebuie să există o abordare pe bază de portofolii, pe lângă abordarea bazată pe produse. Există și zone de risc uh, în ceea ce privește comercializarea inadecvată și acestea nu sunt acoperite în mod adecvat de reglementările actuale și aș vrea să menționez câteva dintre ele. Este vorba despre prerogativele acordate ESMA și autoritățile naționale în ceea ce privește interzicerea comercializării anumitor produse riscante. Aceasta este o armă puternică pentru că de altfel ESMA a mobilizat um, aceste uh, dispozitive și caracterul uh, temporar al uh, interdicției Uh, care riscă să creeze incoerențe între țări, pentru că există și produse care sunt uh, tranzacționate la nivel transfrontalier pe mai multe platforme. De altfel, aceste interdicții nu se referă decât la produsele financiare, în timp ce comercializarea anumitor uh, produse diverse se apropie de mm, de caracteristicile produselor financiare și uh, există aceleași canale, urmează aceeași logică și totuși astfel de produse uh, nu sunt um, uh, acoperite și mă refer aici la plasamentele în criptoactive. Pe de altă parte, nu există o cooperare suficientă cu alte țări. Există platforme care sunt localizate în anumite state membre, dar care își comercializează produsele în alte state membre această situație nu este acoperită suficient. Autoritatea țării de origine nu este bine reglementată și, pe de altă parte, țara de destinație nu poate să intervină rapid. Inițiativele lansate în cadrul um, Comitetului Comun al Autorităților de Supraveghere Europene trebuie așadar să fie susținute. Comercializarea de către bănci a unor uh, produse trebuie să facă obiectul unor reglementări uh, specifice care să depășească cadrul prevăzut de MIF 2. Sperăm că revizuirea în curs um, a reglementărilor uh, în domeniu Uh, ne va ajuta să mergem mai departe. Apoi, un efort de educare este absolut indispensabil și complementar efortului de reglementare, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru profesioniști. Este un uh, efort uh, la nivel național, care însă trebuie să aibă o coerență la nivel european. În ceea ce privește profesioniștii, trebuie să consolidăm monitorizarea comercializării pentru a um, institui bune practici și pentru a eradica uh, practicile inadecvate. Trebuie să existe uh, controle ex post, dar și controle ex ante și trebuie să se stabilească niște priorități de supraveghere. Apoi trebuie efectuate controle tematice la fața locului cu privire la caracterul adecvat al recomandărilor uh, furnizate clienților. Asta în conformitate cu MIF 2. Apoi ar trebui instituite uh, campanii mii de mm, controle misterioase, apoi ar trebui sancționate practicile inadecvate și sancțiunile ar trebui să fie aplicate la scară largă. În ceea ce privește mm, uh, persoanele fizice sau investitorii de retail, uh, trebuie să se folosească diferitele mm, uh, canale de mass media, radio TV, Twitter, Facebook, toate acestea trebuie să fie mobilizate. Apoi trebuie să existe niște uh, mobilizări ale rețelelor de socializare pentru a combate aceste practici inadecvate. Apoi, uh, în raport cu tinerii, uh, trebuie să existe campanii de educare cu școlile și cu Banca Națională. Noi în Franța, de exemplu, împreună cu Ministerul Muncii, încercăm să le explicăm uh, persoanelor fizice care uh, fac economii pentru a înțelege care sunt riscurile acestor plasamente. Și iată care sunt uh, observațiile pe care am dorit să le fac. Mulțumesc foarte mult! Now... Dau cuvântul lui Iala Benner, Heinacher, președinte la Better Finance. Vă mulțumesc, domnule președinte, să continui în limba engleză. Stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc în primul rând pentru că m-ați invitat să particip astăzi la discutarea vânzării neadecvate a, a produselor financiare, un subiect extrem de important pentru toți uh, utilizatorii de servicii financiare din Europa, pe care îi reprezint astăzi în calitate de președinte al Better Finance. Anul uh, trecut am avut o anchetă pe acest subiect, vânzarea inadecvată a produselor financiare și puteți să citiți această broșură, acest studiu. Considerăm că este o chestiune care continuă și aș dori să vă dau două exemple în care investitorii au, uh, sunt neglijați de supraveghetori uh, și de uh, legiuitori. În primul rând, documentul cu informații esențiale privind produsele de investiții individuale, structurale și bazate pe asigurări, PRIPS. Um, anumite informații privind performanța trecută nu sunt uh, publicate. Deja în trecut am criticat acest lucru și am avertizat asupra po- uh, posibilelor consecințe negative dacă uh, Uh, în acest document, în kit, nu se regăsesc uh, informațiile privind performanța relevantă din trecut. Furnizorii acum trebuie să uh, furnizeze previziuni privind profiturile viitoare și investitorii de retail nu vor mai ști dacă în trecut produsul respectiv a fost profitabil sau dacă și-a atins obiectivele de investiții sau nu ceea ce este o informație, ar trebui să fie o informație importantă. Drept urmare, am cere ca regulamentul PRIPS uh, să respecte cel puțin normele MIFID 2 când vine vorba de uh, publicarea performanței trecute, deci orice informație privind uh, performanța trebuie să fie însoțită de un avert, avertisment, spunând că previziunile respective nu sunt indicator relevant pentru adevărata performanță viitoare. În vederea revizuirii regulamentului PRIPS, cerem reintroducerea uh, performanțelor relative trecute. În ceea ce privește uh, publicarea costurilor, investitorii nu pot compara costurile unui, pro, unui produs cu costurile altor uh, produs și nu pot să-și dea seama care este impactul comisioanelor de achiziționare și de vânzare a produselor respectiv. Asistăm la tot mai multe cazuri de uh, Um, costuri negative de tranzacții făcute publice în uh, documentul cu informații esențiale, care nu fac decât să creeze o uh, confuzie între investitori și considerăm că uh, obiectivul inițial al documentului cu informații esențiale de a garanta o egalitate de șanse nu poate fi atins. Drept urmare, cerem o revizuire timpurie țintită a regulamentului PRIPS din acest an și o extindere pe trei ani a derogărilor privind Uh, um, fondurile USITS, OPCVM-urile. Și acum o să mă refer la acestea, la organismele de plasare colectivă în, în valori imobiliare. Am văzut că 30% din um, fondurile uh, OPCVM-uri de tip OPCVM nu respectă cerințele de a publica elemente cheie așa cum se cere în normele europene. Acest lucru înseamnă că chiar dacă aceste fonduri trebuiau să facă publice aceste informații privind criteriile de referință, nu au făcut-o. Investitorii privați care se bazează pe asemenea documente cu informații esențiale sunt dezinformați prin intermediul unui număr important a acestor documente care ar trebui să dețină informații esențiale. Este o situație în detrimentul investițiilor, investitorilor privați și am informat uh, ESMA deja din anul 2017 asupra, asupra acestei situații și ținând seama că majoritatea uh, fondurilor care nu respectă normele se regăsesc în două state membre ale Uniunii Europene, trebuie să ne preocupe convergența în domeniul supravegherii și respectarea legii. Deci este evident că trebuie să se îmbun- îmbunătățească supravegherea și respectarea normelor europene, atât din punctul de vedere al um, sectorului public, cât și din punct de vedere al sectorului privat. Din punctul de vedere al sectorului public, um, obiectul, lucrurile pot fi îmbunătățite în legătură cu autoritățile de supraveghere europene. Better Finance a creat o alianță cu alți utilizatori de servicii financiare și am pregătit un set de amendamente și o să menționez doar câteva dintre acestea. Propunem, de exemplu, să întărim uh, protecția de, uh, protecția de care se bucură investitorii și consumatorii, asigurându-ne că toate autoritățile naționale de supraveghere fac din protejarea investitorilor, a consumatorilor, un obiectiv obligatoriu. Propunem de asemenea consolidarea guvernanței și în mod specific independența um, comitetelor de supraveghere din autoritățile um, europene de supraveghere pentru a garanta un echilibru real între uh, experții uh, de retail și industria financiară și susținem ultima uh, propunere făcută de Comisia Europeană, care, din păcate, exclude un nivel echivalent de protecție pentru cetățenii europeni care investesc direct în economie, cum ar fi prin intermediul achiziționării de uh, acțiuni, devenind astfel acționari. Un sistem de acțiuni colective în instanță care să acoperă și acționarii europeni este o necesitate dacă Uniunea Europeană dorește să recâștige încrederea în uh, sectorul uh, financiar. Um, eu provin din Germania și în lumina cazului uh, Volkswagen, care mii de acționari, nu doar deținători de autoturisme, au fost înșelați, este evident că avem nevoie de un sistem de uh, acțiuni colective în instanță în Europa care să uh, permită compensarea acestor investitori uh, și acționari înșelați. Pentru noi este foarte important să recâștigăm încrederea cetățenilor europeni ca investitori, să-i readucem pe piața pe, piața, pe o piață și să creăm o uniune a piețelor de capital europeană, însă acest lucru nu va fi posibil dacă nu vom avea această încredere. Mulțumesc. Care cuvântul Timothy Shakespeare, expert în ceea ce privește inovarea financiară și Departamentul de Protecție a Consumatorilor în cadrul EIOPA. Stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, Aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia de a lua cuvântul astăzi, să vă prezint perspectiva sectorului de asigurări, fondurilor de asigurări și de pensii. Un sector uh, cheie pentru uh, fina, uh, finanțele de uh, retail. O re- reprezentăm o pondere importantă a pieței investițiilor și economiilor europene. Pe scurt, o să mă refer la patru, uh, la patru puncte. Uh, Uh, vânzările inadecvate reprezintă o provocare. În al doilea rând, uh, noile reglementări vor, uh, își, vor aduce, își vor aduce o contribuție importantă. În al treilea rând, trebuie să ne concentrăm mai mult pe supraveghere și pe implementare în practică și, în ultimul rând, în al patrulea și în ultimul rând, câteva, voi spune câteva cuvinte privind inovarea financiară. Uh, vânzarea inad- uh, inadecvată, în primul rând. Există mai multe motive pentru acest fenomen și nu cred că există o soluție magică. O să mă refer la câteva puncte relevante. În primul rând, consumatorii nu prea înțeleg uh, produsele și instrumentele financiare și nu cred că educația, o mai bună educație este răspunsul, singurul răspuns uh, posibil. Trebuie să ținem cont și de comportamentul consumatorilor. Uh, și să încercăm să fim mai inteligenți decât sunt consumatorii. În al doilea rând, conflictele de interese și stimulentele nealiniate în mod adecvat când vine vorba de vânzarea produselor financiare. Este o, o problemă uh, profundă. Aceste produse sunt vândute și nu neapărat uh, achiziționate și este o problemă care va continua. În al treilea rând, complexitatea acestor produse este o altă problemă. De exemplu, Uh, anumite produse conțin riscuri care sunt greu de înțeles. Cu, cu, toată, cu toată claritatea, în urma scandalurilor existente, am înțeles că există produse de proastă calitate vândute unor persoane care nu înțeleg uh, riscurile acestor produse. În al doilea rând, reglementarea. În fața vânzării inadecvate a produselor financiare, reglementarea europeană s-a îmbunătățit. Există un grad mai mare de, de transparență, o mai bună punere în aplicare, însă toate aceste măsuri vor avea nevoie de timp pentru a uh, funcționa și cred că avem motive să, să avem speranță. Conformitatea de tip bifarea unor uh, unor uh, anumitor elemente nu este uh, suficientă și din acest punct de vedere am, înce- am început să înregistrăm progrese. Uh, MIFID, de exemplu, și um, directiva privind distribuirea asigurărilor reprezintă pași înainte. Uh, creează anumite așteptări și realizarea acestor așteptări este o provocare atât pentru autoritățile de supraveghere cât și pentru sectorul financiar în sine. Trebuie să identificăm dacă există o cultură greșită în acest uh, domeniu. În al treilea rând, reglementarea, să ne îndreptăm înspre, de la reglementare înspre supraveghere este un lucru bun nu există suficiente resurse de supraveghere canalizate înspre înțelegerea modelelor de afaceri și a comportamentului actorilor de pe această piață. În aprilie însă am lansat o nouă strategie de supraveghere, lucrând împreună cu autoritățile naționale competente pentru a obține cât mai multe informații pe care să le folosim cât mai inteligent construim o capacitate privind uh, analizarea comportamentului uh, diferiților uh, actori din, de pe această piață. Pregătim diferite capitole dedicate comportamentului în manualele practice de supraveghere și supraveghem platformele diferite platforme transfrontaliere care se ocupă de aceste chestiuni care țin de comportament și împreună uh, dacă ne concentrăm pe aceste domenii, cred că putem progresa foarte bine. Și câteva cuvinte acum în legătură cu inovarea financiară. Mulți participanți pe piața financiară consideră că inovarea financiară va aduce modificări uh, majore din punct de vedere uh, structural și că va fi modificat sistemul tradițional al fondului de pensie. Acest lucru înseamnă că atunci când vânzările în au, uh, au loc, sistemul va fi transformat în mod care este greu de prevăzut în acest, în acest moment. Deci trebuie să avem o supraveghere um, a vânzărilor inadecvate uh, care să țină seama și de tendințele care s-ar putea să apară în acest sens pe viitor. Vă mulțumesc și ultimul vorbitor este Tilman Luder, Șeful, șef al unității piețelor valorilor mobiliare la Comisia Europeană. Vă rog. Uh, thank you very much, honorable members of uh, Parliament. Mulțumesc foarte mult, onorați membri ai Parlamentului, stimați participanți. Vă mulțumesc că mi-ați dat uh, ocazia să vă spun câteva cuvinte din partea Comisiei Europene. E greu să vă iau cuvântul după domnul Shakespeare, care a fost expert național la noi, la Comisie. Dânsul a vorbit în termeni extrem de preciși și conciși. Îmi cer scuze dacă prezentarea mea nu va fi la fel de bună. Și eu mi-am structurat prezentarea, am structurat-o în trei părți. Am să vorbesc despre MIFID 2, modificările pe care le aduce în raport cu uh, MIFID 1, pentru că majoritatea lucrurilor semnalate în raportul cerut de Parlament țin de perioada 2008-2012, înainte de intrarea în vigoare a regulilor MIFID 2. Deci ce îmbunătățiri a adus MIFID 2 în materie de reglementare? Apoi, am să mă refer la lacunele care ar putea să persiste în cadrul de reglementare și am să închei cu o serie de considerații de ordin politic, după cum spunea și Timothy, lucruri care țin de punerea în aplicare, de schimbarea de mentalitate care se impune la punct de vânzare. MIFID 2 a remediat o serie de deficiențe care au creat posibilitatea vânzărilor inadecvate. Avem obligații de transparență pe o serie de riscuri excluse anterior. Am rezolvat asta prin o serie de acte delegate adoptate înainte de ianuarie 2018. Există obligația de a semnala riscurile privind recapitalizarea internă, riscurile referitoare la obligațiunile convertibile, la cele care afectează datoria subordonată și riscurile de insolvență. Sunt noi reguli privind identificarea piețelor țintă nu e vorba doar de a identifica o categorie de populație pentru care este potrivit un produs sau altul, este vorba și de caracteristicile produsului, care și ele trebuie să fie luate în calcul atunci când se definește populația și piața vizată de un anumit produs, caracteristicii intrinsece a datoriilor convertibile și a, a obligațiunilor convertibile și a datoriei a, aferente, Eh, include o componentă vizând publicul țintă. Avem noi reguli care scot multe produse din definiția produselor non-complexe care pot fi vândute fără consultanță la punct de vânzare. Multe produse de acum încolo vor fi considerate produse complexe, mai ales cele care au generat cazurile semnalate în studiul Parlamentului datoria convertibilă, instrumentele de recapitalizare internă pentru clienții de retail. Deci va fi o îmbunătățire semnificativă în definirea uh, celor care pot achiziționa astfel de obligațiuni. Există și noi atribuții care pot fi exercitate la nivel național sau dacă există o dimensiune europeană, la nivel european. Prin urmare, există îmbunătățiri concrete care ar putea să reducă și să împiedice vânzările inadecvate în viitor. Nu mai suntem în situația din 2008-2012, când au avut loc aceste evenimente regretabile, dar rămâne marea chestiune identificată de altfel și de raportul Parlamentului, este vorba de plasarea vânzărilor. Dacă tu îți uh, plasezi propria datorii, dacă îți încurajezi uh, vânzătorii să comercializeze instrumente financiare care îți întăresc propria poziție, atunci uh, consilierii, sigur, sunt între Ciocan și Nicovală, au o țintă de vânzări, trebuie să vândă o parte a datoriei acestea către consumatori și, pe de altă parte, trebuie să explice de ce această datorie este potrivită pentru nevoile lor de investiții în calitate de consumator. Deci ai un pensionar în fața ta la masă și îi vinzi datorie secundară cu un risc ridicat și știi că e vorba de un pensionar, atunci evident ești în conflict de interese. Pe de altă parte trebuie să vinzi produsul pentru că asta îți spune șeful pe de altă parte, categoric s-ar putea să nu fie produsul cel mai potrivit pentru persoana pe care o ai în față. Și asta mă duce la lacuna existentă. Există un regulament privind aceste plasamente, trebuie să rezolvi problema conflictului de interese, să o rezolvi, să o eviți, însă o subclauză aici spune dacă nu poți rezolva problema conflictului de interese și dacă nu-l poți evita, atunci te abții de la a vinde acest uh, produs care îți aparține, care este plasament propriu către un anumit client. Adesea, conflictele de interese sunt atât de evidente, atât de strigătoare la cer, încât singura abordare onestă și eficientă este pur și simplu să nu plasezi acest produs, produs unui pensionar care are nevoie de un flux uh, sistematic, regulat de venit și care, evident, nu poate să riște uh, ca investiția lui să fie anulată pentru că obligațiunea respectivă face obiectul recapitalizării interne sau e convertită în acțiuni lipsite de valoare. Deci abținerea de la vânzare ar trebui să fie o posibilitate și plasarea propriilor produse ar trebui să facă obiectul unor reguli suplimentare, pentru că adesea conflictul de interese nu poate fi soluționat, atunci ar trebui să fie scos din cauză complet. Am încheiat o activitate de reglementare de succes. Știm că uh, vânzarea inadecvată este o chestiune importantă în materie de protecția consumatorilor, dar trebuie, după cum s-a spus deja, să schimbăm uh, optica de la, punerea în, de la, formul, de la reglementare la punerea în aplicare, la punctul de vânzare a acestor principii. Uh, știm că foarte multe produse vin la pachet când ai o ipotecă, banca are o legătură cu o firmă de asigurare, dacă vrei o asigurare pentru ipotecă, uite, du-te la asiguratorul respectiv, adesea e chiar obligatoriu. Avem în grupul nostru o firmă de asigurări, asigurați-vă la ei și atunci vă dăm uh, rata dobânzii. Uh, astfel de pachete sunt peste tot, uh, îți sunt băgate pe gât la, la punctul de vânzare și conform regulilor n-ar trebui să se întâmple așa ceva, n-ar trebui să ți se vândă la pachet. Însă, categoric, există firme care preferă să vândă anumite produse și nu alte produse care, care favorează, favorizează concurența lor. E vorba aici însă de a schimba o mentalitate, de a schimba un model de comportament și de a schimba uh, uh, modul în care sunt recompensați agenții de vânzări. Agenții de vânzări n-ar trebui să fie recompensați decât în funcție de nivelul de satisfacție al clienților, nu al uh, comercianților. Sunt de acord cu Timothy, e vorba de conștientizare, de mai bună educare, dar e vorba și de un schimb de mentalitate la nivelul opiniei publice. Avem nevoie de consiliere onestă, independentă, chiar dacă e vorba de un produs propriu. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult și noi, ne mulțumim tuturor intervenienților pentru aceste informații atât de utile. Acum uh, începem discuția și vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Domnul Urtasun. Mulțumesc foarte mult. Intervenția mea va fi în limba spaniolă. Mulțumesc pentru aceste prezentări atât de interesante. Aș dori să vă reamintesc că la Comisia PETI s-au primit foarte multe petiții legate de astfel de văzări inadecvare, inadecvate și Comisia PETI a trimis mai departe chestiunea la Comisia ECON Tocmai pentru că au existat atât de multe cazuri cu ipoteci problematice. Și acum, sigur, noi trebuie să decidem ce facem. Cele cinci prezentări au fost remarcabile și vreau să vă mulțumesc sincer uh, pentru că, într-adevăr, uh, ne-ați dat uh, multe teme de gândire și multe elemente pe care le vom putea include în activitatea noastră legislativă. Domnule Luder, m-a interesat foarte mult prezentarea noastră. Vorbeați de actele delegate privind deplasarea produselor proprii. Nu știu ce, dacă aceste acte delegate sunt suficiente Dumneavoastră spuneați la conflict de interese că s-ar putea abține. Nu știu dacă asta e o cerință destul de fermă care de natura a elimina vânzarea inadecvată sau avem nevoie de ceva mult mai ferm ca măsură de limitare. Apoi, în ceea ce privește directiva prin rezoluția bancară, menționată de, de colegi, pentru că vom vota supervizare chiar în această după masă și vom trece la trialog. Uh, sunt două chestiuni aici. Ce facem în, în situații de reducție bancară când produsele au fost vândute în mod fraudulent? În primul rând, ne putem asigura că statele membre au fonduri pentru despăgubiri, asta a făcut Italia, apoi mecanismul de asigurare a depunerilor și mecanismul de rezoluție sau în raport uh, se spune că s-ar putea interzice recursul la recapitalizare internă în cazul celor care dețin produse financiare vândute în mod fraudulos. Cred că domnul Fel a menționat această posibilitate. Mă întreb dacă, în opinia noastră, directiva respectivă ar trebui să uh, vizeze cele două opțiuni prin crearea de fonduri de compensații sau, în caz de produse fraudulente, să interzică recapitalizarea internă. Asta ar fi două opțiuni. Însă ar mai fi o chestiune. Sancțiunile, penalitățile, mai ales în cazul ipotecilor, în cazul Spaniei, am văzut că Banca Națională a Spaniei nu a pedepsit uh, nu a intervenit, n-a avut dorința de a interveni, voință suficientă pe cei care vindeau ipoteci în mod fraudulent. Mă întreb ce părere aveți despre sistemul de sancțiuni în vigoare în prezent. Mai dorește cineva? Uh, imediat îți dau cuvântul, uh, Sven, spune domnul președinte, doar uh, un comentariu legat de întrebarea anterioară a domnului Urtasun. Noi eh, am citit această declarație recentă a Autorității Bancare Europene și a ESMA privind eh, datoriile bancare. E o declarație importantă și această declarație privind deținătorii de datorii bancare ne arată cât de dificil e să găsim o soluție, pentru că avem odată moștenirea trecutului, Nu putem spune că aceste produse nu pot face obiectul recapitezei interne pentru că, de fapt, pot să facă obiectul, atunci ar put, pot fi vândute și investitorii le cumpără conștienți de riscurile respective. Ah, de ce să, să-i pedepsim pe aceștia? Pentru că n-ar trebui, pe de altă parte, să creăm un sistem excluzând aceste elemente și să venim cu rel. Pe de altă parte, sigur, au existat multe cazuri de vânzare inadecvată, avem pachete întregi de produse vândute în mod inadecvat și care au generat aceste probleme au creat nevoia de compensare și așa mai departe. Apoi e problema și a fluxurilor și aș vrea să vă întreb uh, cum uh, vedeți această problemă a fluxurilor. Trendul e descrescător, uh, urmează punerea în aplicare acestor noi reguli care au un efect limitat considerați că datele ne arată că dincolo de problemele moștenite s-a creat un volum nou de produse comercializate inadecvat care riscă să genereze un set nou de probleme. Highlights the existence of some potential uh, contradiction. So Asta ca să completez puțin uh, întrebările colegului, uh, domnul Gigold are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul și în primul rând, uh, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Unii dintre dumneavoastră ne-au informat de altfel permanent în ultima perioadă. Două chestiuni aș avea de adus în discuție. Odată, Comisia, în studiul dumneavoastră, în prezentarea de astăzi, în publicațiile menționate de Better Finance astăzi, în câteva domenii se, par, se pare că se înregistrează încălcări grave ale legislației europene sau nu se pune în aplicare legislația europeană. Deci, întrebarea mea pentru dumneavoastră este ce veți face acum pentru a vă asigura că legislația europeană este pusă în aplicare în mod eficient uh, la înălțimea așteptărilor cetățenilor? Gândindu-ne la domeniile menționate aici, indexul, plasarea produselor proprii, Se vorbește de asemenea în studiu de încălcarea potențială a MCD. Mă întreb dacă vă puteți angaja aici să dați curs activităților de până acum și să vă asigurați că într-adevăr se asigură respectarea legislației europene. Apoi, a doua chestiune către AIOPA câțiva factori interesați mi-au spus că există uh, ceva probleme cu asigurările protective. E o asigurare suplimentară. Cumperi o mașină, ți se oferă o asigurare suplimentară. Dacă cumperi un pachet de vacanță, cum facem toți, vrem să mergem în Italia, sperăm că nu să fim etichetați acum înregistrați, dar vrem să mergem în Italia. Cumperi un pachet de vacanță, ți se oferă și asigurare. La fel și în sectorul financiar. Dacă cumperi datorii, ți se oferă și o asigurare pentru investiție. La mașini, la fel. Știu că în Germania comisionul pentru vânzători, dacă reușesc să uh, vândă consumatorului și asigurare pe, pe, pe produs, comisionul poate să crească cu 70%, până la 70% din această asigurare de protecție. Și atunci întrebarea mea pentru Europa este, ați analizat aceste practici? Dacă n-ați făcut-o, ați fi dispuși să investigați în detaliu ce se întâmplă cu aceste încălcări flagrante ale, ale unor principii de bază. Asimetria în materie de informație e folosită în cazul cametei, când vinzi un produs pe care, de care oamenii nu au nevoie la un preț mult prea mare în raport cu riscul acoperit. Și mă aștept ca EOPA să intervină aici. Și în ultimul rând, o întrebare pentru Better Finance. În opinia dumneavoastră, uitându-ne la rapoartele pe care le-ați uh, făcut publice, considerați că răspunsul Comisiei Europene a fost suficient gândindu-ne la problemele de respectare a legislației europene semnalate dumneavoastră. Vă mulțumesc uh, tuturor Trebuie să ne asigurăm că vor exista consecințe aici. Sunt dezamăgit că avem doar două grupuri politice reprezentate în sală și că întreaga jumătate de centru dreapta a sălii e goală. Văd că sunt aici consilierii, într-adevăr, vă mulțumesc că sunteți aici, dar uh, cred că consumatorii de produse financiare merită mai mult respect aici. Sunt de acord cu tine, Sven, spune domnul președinte. Cine dorește să înceapă cu răspunsurile la întrebări? Vă rog. Domnul Luder. Yes, thank you. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări uh, care au fost adresate Comisiei Europene. Formularea introdusă este ușor mai dură, mai aspră decât ați spus. Uh, nu spune dacă există un conflict de nerezolvat, se poate face. Este o formulare de genul shall, cu caracter uh, obligatoriu deci trebuie să se aibă în vedere această obligativitate. Nu mai este nimic opțional. Dacă se identifică un conflict de interese, există această obligație. You shall consider from refraining. E o modalitate mai politicoasă de a spune lucrurile. Dacă lucrurile sunt gestionate astfel în practică, la punctul de vânzare, atunci asta este o altă mare întrebare și avem aici niște dubii și mă refer acum la întrebarea lui Sven Giegold. La un moment dat va trebui să ieșim din turnul nostru de fildeș și să vorbim despre regulile noastre în forumurile relevante cu publicul general legiferăm foarte mult în Consiliu, în Comisie, mergem la trialog, legiferăm foarte mult, dar problema este că nu vorbim despre aceste reguli uh, cu publicul în uh, diferitele forumuri cu părțile interesate. Deci am hotărât să facem astfel de evenimente cu părțile interesate, să facem evenimente educaționale și cred că ar fi uh, interesant de făcut astfel de evenimente și cu Parlamentul European. Am avut astfel de exemple pozitive înainte și intenționam să avem un eveniment MIFID și ar trebui să avem în vedere să discutăm cu publicul mai larg despre aceste reglementări și scopul lor pentru a exista o conștientizare și o cunoaștere mai bună. Noi la comisie uh, suntem reprezentați în foarte multe consilii consultative ale ESMA și ne asigurăm uh, că sunt uh, luate în considerare aspectele care țin de protecția consumatorului. Este o luptă zilnică, trebuie să vorbim cu toate agențiile de reglementare și uh, toți trebuie să se asigure că aceste reguli sunt aplicate în mod consecvent, dar și cu rigurozitate și uh, discuțiile la punctul de vânzare sunt la fel de importante. Aceste discuții la punctul de vânzare sunt singurele chestiuni pe care nu le putem controla noi la nivel central de la Bruxelles, pentru că sunt uh, sute de mii de conversații individuale. Noi putem vorbi doar din experiența proprie și din experiențele care ne sunt aduse la cunoștință dar pe de altă parte ce se întâmplă în uh, sala în care se întâlnește investitorul cu consilierul, atunci asta este în afara controlului nostru. Investitorul trebuie să vorbească din uh, propria sa perspectivă despre veniturile sale proprii și, practic, de multe ori aceste conversații se limitează la un schimb de hârtii Uh, știți că există aceste reglementări, uh, MIFID, uh, acestea vin de la Bruxelles, iată care sunt hârtiile pe care trebuie să le semnați. Nu așa trebuie făcut. Cred că ar trebui să se meargă dincolo de acest schimb de hârtii și să aibă loc conversații reale. Aici trebuie să intervină o schimbare de cultură și noi datorăm publicului general mai multe evenimente și mai multe comunicări. De asemenea, noi ar trebui să ne implicăm mai mult la nivelul ESMA pentru a discuta despre ce se întâmplă efectiv pe teren să facem mai multe studii. Există un studiu legat de implementarea MIFID, poate că ar trebui să facem studii de follow-up cu privire la ce se întâmplă la fața locului. Ar trebui să facem uh, uh, vizite de genul cumpărătorul misterios uh, și astfel de demersuri similare, astfel încât să știm mai bine ce se întâmplă uh, pe teren de asemenea, cei care lucrează pe teren trebuie să știe că cineva e cu ochii pe ei. Iar în viitor nu va mai fi doar un eveniment bilateral anonim între consilier și clientul de retail. Mulțumesc! Next, please. Mai departe, vă rog. I strongly um, support what, uh, Susțin uh, ceea ce spunea Tim. Uh, în legătură cu punerea în aplicare efectivă a acestor uh, reguli. Într-adevăr, asta este o problemă reală pe piețele de intermediere. Mm, nu se întâmplă ca marii directori ai băncilor să um, se adune toți într-o sală și să mm, își bată capul să găsească soluții. Acesta este motivul pentru care ne concentrăm atât de mult pe implementare, pe supraveghere, pe conduită, pe diferitele instrumente de monitorizare și supraveghere a unor bănci mari. Suntem conștienți de toate aceste chestiuni, dar am avut o modificare majoră în reglementări în ultimii ani și va, necesita, va fi nevoie de timp pentru a le integra în uh, practica de zi cu zi. De aceea pun accentul pe această chestiune. Aceste uh, acțiuni de mystery shopping, cumpărătorul misterios, ar fi uh, utile, indiferent de reguli. Cred că trebuie să tratăm cu seriozitate această provocare. Aș dori să mă refer și la PPI. Sunt foarte conștient de această problemă lucrăm uh, la acest uh, aspect uh, în contextul activităților de protecție a consumatorului și în contextul scandalului din Regatul Unit. Am avut discuții recente săptămâna aceasta cu Autoritatea Națională de Supraveghere și ei s-au confruntat cu aceste probleme care reprezintă un motiv mare de îngrijorare pe piețele respective. Cu siguranță este o chestiune în atenția noastră facem și evaluări uh, tematice cu privire la asigurările de călătorie. Și uh, o prioritate a noastră este să analizăm și aceste produse auxiliare. De obicei, ele nu au o valoare mare, dar sunt vândute Uh, în mod auxiliar produselor de bază. Nu sunt neapărat produse rele pentru consumatori, dar uh, se creează o problemă legată de posibilele conflicte de interese. Și apoi uh, se pune problema legată de valoarea pentru bani sau de economicitate. Nu spun că nu există un avantaj, dar există și niște semne de întrebare avem probleme cu supraasigurarea și cu înțelegerea consumatorilor legate de toate aceste produse. Vom lansa în curând un uh, chestionar uh, pe care îl vom distribui unui eșantion reprezentativ uh, din industrie și sperăm că vom avea o astfel de acoperire reprezentativă în această vară și uh, în urma evaluării tematice vom veni cu niște recomandări în toamnă. Împărtășim um, punctul de vedere că aceasta este o chestiune de interes. Pot să continui și eu, domnule președinte, pe acest subiect? Acum sau când? Dar haideți să încheiem întâi uh, runda de vorbitori și după aceea puteți reveni și dumneavoastră. Vă rog, domnule Orfel. Revin uh, la problema autoplasamentelor pentru anumite produse de risc care există în sistemul bancar. Aceasta este o preocupare pe care o împărtășim. Există stocuri și fluxuri. Există reguli noi, există emisiuni noi și la autoritățile naționale și la autoritățile europene trebuie să se asigure o convergență a practicilor și pentru asta trebuie să ne asigurăm că sunt respectate în mod efectiv. Asta înseamnă că trebuie să mergem uh, pe teren să vedem dacă sunt cu adevărat respectate. Pentru că dacă nu, trebuie aplicate sancțiuni, pedepse. Și trebuie să se știe acest lucru, pentru că altfel procesul nu se mai încheie. Cu alte cuvinte, avem uh, responsabilitatea ca autorități de supraveghere să asigurăm respectarea reglementărilor. Asta necesită mijloace și trebuie să exercităm această, uh, aceste prerogative. În Franța, Avem uh, sectorul mutualist, care este foarte important și asta pune niște chestiuni uh, specifice și diferite. Abordarea noastră a fost uh, să adăugăm la regulile europene o serie de bune practici care constau în instituirea de plafoane legate de produsele care pot fi vândute și mă refer aici la părțile sociale în special. Și pe de altă parte am instituit uh, și niște praguri uh, pentru produsele subordonate cu risc. Scopul uh, este să ne asigurăm că nimeni nu are o expunere prea mare uh, pentru anumite produse de genul fonduri proprii și, pe de altă parte, persoanele care contractează titluri subordonate trebuie să aibă capacitatea de a face acest lucru. Deci, pe de o parte, am stabilit uh, niște plafoane și niște praguri în alte cazuri. Și uh, asta am, am vrut noi să facem, să introducem niște niveluri minime de valori nominale pentru titlurile emise, care să dea niște garanții suplimentare. Uh, oricum, responsabilitatea noastră ca autoritate de supraveghere este fundamentală. Thank you. Please. Yes, I would like to come back to the question. Aș vrea să revin și eu uh, la problema unei mai bune finanțări uh, sau better finance, așa cum spunea și mm, domnul Giggold. Noi credem că s-ar putea face mai multe de către Comisia Europeană și de aceea insistăm mereu asupra schimbării. Aș dori să mă refer acum uh, și la uh, documentele cheie de informare pentru uh, PRIPS și este necesară o revizuire a regulamentului privind PRIPS, dar nu sper că se vor întâmpla prea multe anul acesta. Oricum ar fi, la asta ne așteptăm noi, aceasta ar fi așteptarea noastră. Și pe de altă parte, există și o problemă legată de uh, neconcordanțele între regulile privind protecția consumatorilor între statele membre. Avem uh, IDD, avem PRIPS, avem uh, MIFID și există tot felul de reguli sectoriale care nu îi ajută prea mult pe investitori. De aceea, noi vrem să asigurăm uh, condiții egale pentru toți investitorii. Uh, Comisia poate face foarte multe în acest uh, sens în materie de punere în aplicare și supraveghere. Mulțumesc foarte mult, domnul Bon Giovanni. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să menționez și eu ceea ce spuneau antevorbitorii mei. În ceea ce privește articolul 41 uh, și nivelul 2, Comisia a făcut destul de multe în materie de autoplasamente și este important ca autoritățile naționale să aibă niște uh, dispoziții legislative pentru a institui o supraveghere puternică a acestor aspecte. Aș vrea de asemenea să vă reamintesc, așa cum am uh, spus și în introducerea mea, că din 2009 am, și în, uh, până în 2014 am um, emis comunicări legate de uh, produsele lichide și complexe. Acestea se referă și la activitățile de autoplasament um, efectuate de intermediari și am asistat la o scădere a autoplasamentelor între 2010 de la 31% la 10% în 2017. Asta înseamnă că dacă reglementările sunt eficiente, atât cele internaționale cât și uh, interne, noi, ca autorități naționale competente, putem să facem mult mai multe. Acesta este primul aspect. Al doilea aspect, uh, care a reieșit și din studiile noastre, se referă la posibilitatea unui arbitraj legislativ între uh, diferitele reglementări europene. Aș vrea să vă reamintesc diferențele foarte mari care există între uh, disciplina și um, reglementarea uh, din uh, MIFID 2 și reglementarea de nivel 2. Și există diferențe foarte mari. MIFID 2 este, pe de o parte, o reglementare importantă și apoi avem și există și IDD, regulamentul privind um, ce distribuirea asigurărilor. Și aceasta prezintă multe probleme care trebuie abordate de autoritățile competente naționale, pentru că, în mod inevitabil, industria financiară are tendința să treacă de la un produs la altul dacă privim dintr-o perspectivă financiară, avem uh, pachete de investiții și pachete de asigurări. Însă, pe de altă parte, există o abordare diferită între IDD și MIFID 2. Asta prezintă foarte multe probleme pentru autoritățile competente naționale în ceea ce privește supravegherea. Mulțumesc! Thank you. This short follow-up. Vă mulțumesc. O nouă întrebare scurtă din partea lui Sven. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru a înțelege mai bine cele spuse de EIOPA în legătură cu ce face și ce nu face încă când vine vorba de PPI, Payment Protection Insurance, aceste tipuri de asigurări acoperă mai multe sectoare. V-ați, uh, v-ați referit la călătorii, eu m-am referit și la modalitățile de finanțare autoturismelor, un sector important pentru mulți consumatori și asemenea produse de asigurare se regăsesc și în uh, domeniul uh, financiar. Și aș dori să vă întreb dacă Vă preocupă toate aceste domenii și la ce măsuri concrete vă gândiți în acest context și veți ajuta de asemenea opinia publică să înțeleagă mai bine nivelul comisioanelor plătite pe piețele respective pentru a înțelege prin intermediul aceste unități de măsură simple care sunt uh, produsele care au adevărată valoare și care au un uh, caracter de uh, camătă. Poate anumite produse, într-adevăr, sunt uh, utile, dar dacă există alte produse cu comisioane de până la 70% din prețul produsului respectiv, acest lucru vorbește de la sine. Eu cred că Europa ar trebui să fie foarte fermă, să folosească prerogativele de care dispune pentru a-i proteja pe consumatorii europeni în fața activităților de camătă. Deci aș dori să întreb care sunt domeniile acoperite din cele enumerate și care sunt următorii pași uh, preconizați. Pentru că, dacă nu, consumatorii europeni s-ar putea să se simtă um, că nu sunt, să simtă că nu sunt, uh, interesele lor nu sunt luate în vedere de autoritățile de supraveghere financiară. Mulțumesc, Iopa. Da, acum ne concentrăm mai mult pe asigurările în domeniul pachetelor de călătorie, înțelegând că acestea au un caracter indicativ. Folosim uh, asigurările pentru călătorii ca un fel de test pentru a înțelege ce se întâmplă cu valorile menționate de dumneavoastră, rapoartele valorice menționate de dumneavoastră, examinăm diferite aspecte, inclusiv la nivelul uh, comisiei și pornind de la informațiile furnizate de comisie, o să încercăm să, vă, să înțelegem care este situația de pe piață, s-ar putea să fie vorba de un procent mai mare de 70%. Și mm, este o discuție interesantă purtată cu reprezentanții industriei, ce este acceptabil și ce nu. Mm, suntem în procesul de a colecta toate aceste dovezi înainte de a lua o decizie concluziile pe care le stați noastră pentru această piață a asigurărilor de călătorie vor putea fi extinsă și, pe alte, și pentru alte domenii. Acesta ar fi următorul pas uh, logic, pentru că știm că există preocupări uh, în jurul altor produse pe alte, pe alte piețe. V-ați referit la asigurările care trebuie încheiate cu ocazia uh, încheierii unui credit, însă conflictele de interese sunt de natură diferită. Înțelegem că există o privire, o situație generală, însă începem dintr-un punct, um, adunăm dovezi pentru a avea un caz uh, bine argumentat. Încercăm să încheiem cât mai repede revizuirea tematică a asigurărilor din uh, Uh, domeniul călătorilor. Sperăm că această revizuire se va încheia pe parcursul acestui an și concluziile acestui proces de revizuire vor depinde de rezultatul revizuirii. În anumite cazuri, așa cum prea bine știți, Um, important este și cadrul de reglementare și aici nu avem niciun mandat. S-ar putea să ajungem la concluzia că anumite domenii trebuie examinate mai îndeaproape și prin activități de reglementare. Eu personal cred că putem obține foarte multe lucruri la nivel practic prin intermediul autorităților de supraveghere. Este o parte a ecuației pe care cred că nu ar trebui să o, să o uităm ați putea reține faptul că cel puțin grupul nostru politic își dorește extinderea activității dumneavoastră și a, pentru a include și alte domenii, nu doar cel al pachetelor de asigurări pentru călătorii. Doamna Beres, președintele m-a rugat să-l înlocuiesc nu am urmărit uh, schimbul de opinii, nu știu la ce v-ați referit. Dorește cineva să-i răspundă lui Sven Giegold? It's, it's already done. Ok. But I understand there will be a... Da, ați răspuns deja. Mm, Îmi revine datoria de a încheia această reuniune. Vă mulțumesc. Am înțeles că am primit uh, foarte multe o materie mare de reflexie pentru noi și din punctul de vedere al importanței actelor delegate, de exemplu, știți că în acest moment examinăm revizuirea autorităților europene de supraveghere și dacă va fi nevoie extinderea competențelor acestor autorități pentru a acoperi și aceste produse. Vom examina chestiunea cu toată atenția. Am înțeles că la un moment dat va deveni relevantă și necesitatea revizuirii uh, PRIPS, a produselor uh, de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile aduse acest, la acest punct, care a fost introdus pe ordinea de zi datorită unor petiții discutate în continuare în Comisia pentru Petiții a Parlamentului European. discutăm uh, chestiuni macroeconomice, de reglementare în general în Comisia Europeană și este foarte bine că am discutat și chestiuni atât de concrete care sunt utile pentru a îmbunătăți legislația europeană. Vă mulțumesc!